per capita per Ah, d'accord, d'accord. Okay. Mes chers collègues, euh, la séance est euh, ouverte. Bună dimineața, stimați colegi. Începem ședința. Îi salut uh, pe vicepreședinții Giovanni Pitela și Vidal Quadras și pe secretarul general Klaus Vele. Haideți să începem Uh, cu punctul de pe ordinea de zi care îi vizează pe ei. Vă reamintesc în primul rând Haideți să începem cu ordinea de zi. La punctul 1 nu aveți observații cu privire la ordinea de zi, nu e așa? Ați luat notă de faptul că astăzi ne întâlnim toată ziua, dimineața și după masă, cu uh, mai multe evenimente importante, audierea cu privire la, uh, la proiectul de buget uh, pentru Parlament. Vom demara imediat și abia apoi, fiindcă oaspeții noștri sunt presați de timp, vom alege un nou vicepreședinte pentru comisia noastră, pentru că Ivo Calfin are noi uh, uh, răspunderi în grupul social-democraților. Uh, el a demisionat. Avem apoi reuniunea coordonatorilor între orele 14 și 15. și la rubrica uh, buget 2013-2014 avem audiera cu domnul comisar uh, Lewandowski la ora 15 până la 16.30, atunci vom avea prilejul de a discuta uh, despre executarea bugetului pe 2012, despre pregătirea bugetului pentru proiectului de buget pentru 2014 și despre modul în care Comisia Europeană a analizat uh, rezultatul Consiliului privind uh, CFM și modul în care și modul în care va răspunde întrebărilor adresate în scris de către noi. Dacă nu aveți observații la ordinea de zi, se consideră adoptată. La, anun- la comunicările președintelui le aveți eh, la Cobu News. În ceea ce privește aprobarea bugetului, eh, mă scuzați, procesului verbal al reuniunii din 23 ianuarie 2013. Dacă nu aveți observații până la finele reuniunii, se va considera acesta adoptat. Trecem acum imediat la punctul 7, schimb de opinii cu vicepreședinții Pitela Vidal Quadras și secretarul general privind pregătirea estimărilor pentru anul viitor, discutând în egală măsură și despre funcționarea grupului de lucru dedicat bugetului Parlamentului, care este condus de președintele Pitela din partea uh, Comisiei noastre pentru buget, de vicepreședintele George Lyon. Ce mai simplu ar fi să vă dau cuvântul dumneavoastră imediat, domnule vicepreședinte, și să vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur uh, foarte mult uh, să mă aflu aici alături de um, vicepreședintele Vidal Quadras și uh, secretarul general Klaus Vele. Uh, mulțumesc domnule președinte la masuri pentru invitație și vă mulțumesc uh, tuturor pentru prezență. Prin, principalele amendamente au demarat uh, procedura pe 2013. Încă din capul locului uh, trebuie să vă spun că um, biroul și Comisia pentru Bugete vor colabora îndeaproape, lucru care mă bucură nespus. Vom stabili un teren comun și uh, elementele importante pentru bugetul de anul viitor și vom, vom analiza impactul uh, pe care îl vor avea alegerile din 2014, apoi aderarea Croației, precum și uh, unele inițiative politice ale Parlamentului European și membrilor de finanțare a acestor noi, noi inițiative, mai ales uh, prin economii structurale, pentru a îmbunătăți calitatea activităților Parlamentului European. Mai apoi, e nevoie de resurse pentru proiectele multianuale. Grupul de lucru a efectuat o activitate excepțională, grupul de lucru condus de George Lyon și alți colegi. Am cooperat și cu alți colegi, mai ales cu domnul secretar general. Lucrurile au funcționat lin și sper să meargă tot așa până la finele mandatului. Principalele orientări aprobate de birou și autoritățile bugetare sunt uh, cadrul de referință pentru estimările pentru anul 2014. Vom încerca să consolidăm economiile acolo unde se poate, fără să subminăm, bineînțeles, calitatea activității și a mediului de lucru pentru noi toți. Vom încerca să promovăm inovarea în toate sectoarele, ceea ce va consolida rolul Parlamentului European și a membrilor săi. Vom merge mai departe pe, în direcția pe direcțiile pe care am început, făcând studii comparative la nivelul costurilor între Congresul Statelor Unite și Parlamentul European și unele parlamente naționale. Aceste studii au demonstrat că bugetul administrativ al Parlamentului European este relativ scăzut comparativ cu competențele pe care le are Parlamentul European. Bineînțeles, trebuie să continuăm o raționalizare a costurilor. Nu trebuie să ieșim de pe uh, făgașul uh, bun pe care suntem, acela al economiilor, trebuie studiate um, elemente propuse de COCOBU în acest sens. Concluziile și constatările acestui grup uh, de lucru sunt extrem de interesante. Dat fiind mandatul acestui grup, uh, s-au propus economii substanțiale la călătoriile uh, membrilor Parlamentului. 114 milioane de euro de economii aici și la clădiri. Avem unele priorități. În primul rând, trebuie să sprijinim membrii astfel încât aceștia să poată să facă față provocărilor cu care se confruntă la nivel legislativ și, în egală măsură, trebuie să aibă un sprijin independent. Parlamentul trebuie să sporească monitorizarea și să consolideze reprezentarea democratică. Avem nevoie și avem nevoie de sprijin logistic pentru membrii, în acest sens, pentru a-și putea respecta prioritățile despre care am vorbit. În primul rând, eficiența domnul secretar general, domnului secretar general i s-au cerut propuneri pe marginea mai multor opțiuni. Mai întâi, un sistem de traducere pentru amendamentele comisiilor la solicitarea membrilor. Un sistem de interpretare la solicitarea membrilor pentru alte reuniuni decât plenara. Și, în al treilea rând, posibilitatea cooperării interinstituționale Parlamentul va oferi servicii de traducere Comitetului Regiunilor și Com- Comitetului Economic și Social. În al patrulea rând, posibilitatea de a oferi interpretare altor instituții în perioade cu mai puțină activitate, dar uh, și externalizarea plăților de la uh, chest de lichidation, precum și o planificare mai uh, bună a activității și a ritmului de lucru încercăm să stabilim priorități practice pentru comisii, pentru a ne asigura că activitățile noastre se desfășoară mai mult uh, la nivel electronic decât pe hârtie. Următorul pas va fi analizarea estimărilor, uh, proiectului de estimări care se va afla pe uh, agenda, pe ordinea de zi a, următorii, a următoarei întrunire a biroului. Cam atât doream să vă spun, însă înainte de a încheia, Aș dori să dau cuvântul uh, domnilor Vidal Quadras și domnul secretar general Klaus Vele. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Vidal, Cras, Vidal Quadras. Gracias. Eh, siempre es un placer. Mulțumesc, președinte. Și pentru mine este o plăcere să mă pot întâlni și să colaborez cu dumneavoastră, membrii Comisiei pentru Bugete. După cum a spus și antevorbitorul meu, o asemenea schimb de experiență pe marginea bugetului Uniunii Europene este foarte binevenit. Domnul vicepreședinte Pitel a spus că pe 4 februarie am uh, elaborat la nivelul prezidiului niște linii directoare pentru bugetul anului 2014. Cred că sunt uh, axele principale de acțiune uh, care se bazează pe uh, ceea ce realitatea face posibil în contextul actual. Facem următoarele propuneri în, prin aceste linii directoare. Dorim să uh, facem economii în această instituție, astfel încât banii economisiți să ne ajute să putem să ne continuăm activitatea. Dar pentru a ne îmbunătăți metodologia de lucru, pentru a deveni tot mai puternici și tot mai eficienți uh, trebuie să acționăm, pentru că în 2014 trebuie să uh, trecem și printr-o campanie electorală care trebuie să fie una de înaltă calitate. În același timp trebuie să ne continuăm proiectele pe uh, termen lung, care se întind pe mai mulți ani și acest lucru este foarte important. Anul 2014 va fi primul an în care colegii noștri din Croația vor fi de la începutul anului alături de noi, nu doar timp de o jumătate de an, cum se va întâmpla acum. De aceea, anul 2014 este un an special, datorită faptului că este un an electoral. Și asta înseamnă că vom avea și cheltuieli speciale cu care nu ne uh, confruntăm în alți ani. De exemplu, mulți europarlamentari uh, asistenților, colaboratorilor vor părăsi Parlamentul cu uh, costurile logice. Pentru că eurodeputații uh, beneficiază de pensii conform statutului, sunt mijloace uh, care uh, sunt prevăzute în statut, dar pentru anii electorali înseamnă întotdeauna cheltuieli suplimentare. Avem și un handicap. În ultimii ani am reușit ca bugetul nostru să fie menținut undeva sub rata de inflație, pentru că am, ne-am propus să facem economii. Deci am înghețat practic cheltuielile sub rata de inflație. Asta în paralel cu uh, ceea ce uh, se prevede în rubrica 5 Asta înseamnă că situația noastră financiară uh, nu este uh, deosebit de fericită pentru că am făcut deja economii. În același timp însă trebuie să uh, ne descurcăm cu mai puțin bani decât am fi avut la dispoziție în mod normal datorită crizei. Dar există și o veste bună. Cu siguranță că dumneavoastră ați auzit-o deja, pentru că, de fapt, membrii comisiei dumneavoastră sunt foarte bine informați. Dar eh, vreau să repet această veste bună. Există o mare disponibilitate de înțelegere reciprocă între membrii prezidiului și comisia dumneavoastră, pentru că avem un grup de lucru comun care desfășoară o activitate foarte bună. Derek Vaughan, Monica Holmeyer, George Lyon, Richard Ashworth și, bineînțeles, și secretarul general, fără sprijinul căruia nu am fi putut să activăm la fel de bun, merită mulțumirile mele pentru toate eforturile pe care le-au făcut. Este un exercițiu exercițiu nou. Din păcate, s-a închis microfonul vorbitorului. Deci, este ă, deci ceva ce am dorit să realizăm de mulți ani, un cadru de colaborare permanentă între Comisia pentru Bugete și Prezidiu. Creind acest grup de lucru, uh, colaborarea poate să se desfășoare foarte bine. Și uh, aș dori să putem continua astfel, pentru că prin acest instrument de colaborare între două instanțe ale uh, Parlamentului European putem să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus împreună. Gianni a vorbit deja despre aceste linii directoare și a făcut-o uh, um, amănunțit. Dar există o serie de priorități pe care le-am stabilit împreună și în paralel există anumite sugestii acolo unde ar mai putea fi operate niște economii structurale nu putem cheltui mai mult, deci trebuie să facem economii într-o parte pentru a putea cheltui banii în altă parte unde devine mai important. De aceea cred că trebuie să mai căutăm posibilități de economisire în anumite domenii ale activității noastre pentru a putea să îmbunătățim calitatea activității acolo unde există priorități. Nu este simplu deloc, pentru că anumite surse unde s-ar putea opera economii sunt problematice din punct de vedere politic, de pildă în domeniul multilingvismului care trebuie respectat. Deci trebuie să acționăm aici foarte precaut pentru că există sensibilități la nivelul eurodeputaților, emoțiile uh, devin uh, explozive foarte repede, dar eu cred că putem până la urmă să uh, mai analizăm lucrurile. De aceea, în anul 2014, acest an special, pentru că este un an electoral, vom încerca să facem acest lucru și eu sper că prin acest grup de lucru comun vom putea să continuăm activitatea constructivă și să ne bucurăm de roadele acestei colaborări. Președintele, mulțumesc, domnule secretar domnule vicepreședinte, și acum dau cuvântul domnului secretar general. Mulțumesc foarte mult. Grupul de lucru între prezidiu și Comisia pentru Bugete a fost menționată în repetate rânduri și Rezultatele grupului de lucru au constituit atât baza pentru liniile directoare ale prezidiului, cât și pentru liniile directoare ale Comisiei pentru Bugete. Și pentru că acestea sunt niște rezultate comune ale activității noastre și pentru că sunt esențiale pentru bugetul anului 2014, cred că ar fi bine să mai amintesc uh, principalele rezultate ale activității acestui grup de lucru. Comisia pentru Bugete, printr-o hotărâre a plenarei, ne-a invitat să efectuăm o serie întreagă de studii pentru a compara structura cheltuielilor Parlamentului European, pe de o parte cu Congresul American și pe de altă parte cu cheltuielile uh, adunării naționale din uh, Franța, a Bundestagului din Germania, al Parlamentului din Italia și al Camerei Comunelor. Deci avem aceste studii care au fost efectuate și care au fost puse la dispoziția grupului de lucru comun. Am reușit să tragem concluzii legate de modul de funcționare al parlamentelor naționale, despre modul de funcționare al Congresului American în comparație cu Parlamentul nostru. Și înainte de toate, două lucruri mi se par foarte importante. Noi încercăm în Parlamentul European să organizăm o activitate democratică într-o dimensiune mai mult sau mai puțin continentală, ceea ce este comparabil cu Congresul American. Putem exprima această activitate și în cifre. Fiecare eurodeputat reprezintă în medie circa șapte uh, uh, sute de mii de cetățeni fiecare um, membru al Congresului American reprezintă și el aproximativ 700 de mii de cetățeni. De fapt, cifra exactă este de 710 mii. Deci există o comparabilitate în problema cum pot eu, în calitate de deputat, să păstrez contactul cu cetățenii. Dimensiunea chiar a celor mai mari parlamente naționale și raportul este altul, pentru că chiar și în cele mai mari parlamente naționale din Uniunea Europeană există o organizare de acest fel încât un deputat nu reprezintă 700 de mii de cetățeni, ci doar 100 de mii de cetățeni. Deci a șaptea parte deci, uh, fiecare dintre dumneavoastră, chiar provenind din cele mai mari state uh, membre, în regiunea sa nu are uh, un uh, deputat național, ci șase, șapte, opt deputați naționali. Uh, ca atare, noi trebuie să ne punem întrebarea cum putem noi, într-o asemenea situație, să păstrăm contactul strâns cu cetățenii. Și asta, într-un fel, seamănă mai mult cu modul de a acțiune al Congresului American. Pentru că în Parlamentele Naționale ale Uniunii Europene există o majoritate parlamentară care este identică cu majoritatea din guvern. Deci putem vorbi în mare parte de identitatea intereselor între executiv și legislativ. Acest lucru însă nu uh, se compară cu situația noastră în Parlamentul european. Pentru că în Parlamentul European, similar cu sistemul american, eu pot avea o majoritate politică în Parlamentul European și în același timp în Consiliu poate exista o altă majoritate politică care poate fi considerată ca fiind cealaltă cameră și uh, Comisia Europeană nu este un uh, executiv care uh, să reflecte majoritatea parlamentară. Deci noi trebuie să negociem între Parlament, Consiliu și Comisie, care este de fapt executivul nostru. Asta înseamnă că noi uh, trebuie să ne bazăm pe uh, consiliere independentă Uh, nu uh, trebuie să luăm ca atare tot ce ne propune Comisia, ci trebuie să o supunem uh, această propunere din partea Comisiei unei analize critice. În Parlamentele Naționale lucrurile stau altfel. În baza acestui studiu, de pildă, ne-am dat seama că în Bundestagul German, în două treimi din cazuri, există un fel de consiliere care constituie o linie directoare din partea executivului. Cu alte cuvinte, guvernul ajută Parlamentul să își formuleze în scris uh, poziția. Și asta se întâmplă în două treimi din cazuri. Am un colaborator în uh, cabinetul meu care a lucrat înainte pentru un minister din Danemarca. El uh, a, a dezvoltat întrebările pe care guvernul, ministerul danez le formula către Parlament și în același timp el schița și răspunsurile la aceste întrebări. Cu alte cuvinte, solicitările unor eurodeputați și nevoia eurodeputaților um, de a reacționa și de a fi consiliați sunt de cu totul altă natură decât în cazul parlamentelor naționale, dar similare cu situația membrilor Congresului American. În ce privește consilierea independentă, științifică, din păcate noi uh, suntem subdotați avem servicii cu care fiecare eurodeputat poate să colaboreze, dar nu se compară cu serviciul științific de care dispune Bundestagul german, nu se compară în niciun caz cu cei 375 de membri ai Serviciului Științific din Statele Unite care stau la dispoziția Congresului. Deci, Ă, noi ă, trebuie să ne gândim, pe de altă parte, care este ă, controlul executivului. Noi suntem independenți față de controlul executivului, reprezentăm majorități diferite. Ca atare, Parlamentul necesită instrumente diferite pentru această activitate de scrutinii. Congresul American a creat o agenție proprie cu 3300 de angajați. Am vizitat săptămâna trecută această agenție care, într-un fel, ă, își asumă și atribuțiile unei curți de conturi. Dar în proporție de 65%, și asta ar fi ă, Uh, în ce privește activitatea a 2000 de membri, ei uh, verifică impactul uh, legislației și acțiunii guvernamentale, informează Parlamentul în legătură cu rezultatul acestor studii, astfel încât Parlamentul pentru activitatea sa legislativă să poată să fie în cunoștință de cauză. Un asemenea instrumentar noi până acum nu am dezvoltat nici măcar în fașă. Și prin noua noastră direcție pentru studiu de impact, uh, direcția Impact Assessment, uh, înseamnă un început în această direcție. Noi trebuie să uh, putem să consolidăm activitatea Parlamentului în raport cu executivul. De asemenea, trebuie să fie sprijiniți uh, eurodeputații în contactul pe care ei trebuie să-l mențină cu alegătorii. Dacă uh, este vorba de o relație vis-a-vis de 700 de mii de cetățeni și nu doar de 100 de mii de cetățeni, ca în cazul parlamentelor naționale sau în cazul parlamentelor mai mici cu un număr mai mic de cetățeni, trebuie să ne întrebăm cum putem să-i sprijinim pe eurodeputați pentru ca ei să își îndeplinească această activitate. Este vorba de sprijin informatic, sprijin sprijin tehnologic, dar întrebarea cred că uh, și necesitatea este corectă. Și un alt deficit pe care l-am identificat nu se bazează pe compararea cu celelalte parlamente, este vorba despre sprijinul logistic. Avem de pildă în domeniul cantinelor noastre, acum zece ani, uh, aveam 1,4 milioane de utilizatori. Astăzi nu este vorba de 1,4 milioane, ci de 3,7 milioane de utilizatori, dar uh, totul se desfășoară în aceleași cantine. Prin urmare, avem o, o supraaglomerare a infrastructurilor noastre. Prin urmare, și uh, infrastructura uh, clădirilor uh, este grevată unele birouri sunt mult prea pline și va trebui să ne întrebăm cum anume putem uh, asigura o degrevare a situației și aici. După constatarea acestor rezultate și membrii Comisiei de Buget au spus, bun, înțelegem că trebuie făcut mai mult în această privință, dar dacă trebuie să facem mai mult într-o anumită direcție, atunci va trebui să identificăm pe de altă parte și potențial de economisire pentru a putea asigura finanțarea necesară. Și am văzut anul trecut că prin intermediul unor economisiri structurale putem face acest lucru uh, mai degrabă decât prin adaptarea unei linii bugetare. Și vă pot da aici două exemple. Am decis ca pentru bugetul 2012 să nu mai uh, traducem în mod automat întregul proces verbal al plenarei. Am făcut asta timp de decenii. Acum am venit și am spus, se face traducerea în, la solicitarea unui deputat. Însă nu mai facem acest lucru în mod automat. S-au economisit astfel 8,4 milioane de euro. Câți deputați au dorit o traducere a intervențiilor lor uh, în 2012? Răspunsul este nici unul. Se pare că am renunțat astfel la o prestație care nici măcar nu era dorită de deputați, dar care ne-a permis o economisire de 8,4 milioane euro. Apoi, în al doilea uh, rând, uh, sigur că și în ceea ce privește interpretarea, v-am pus într-o situație destul de sensibilă. Am spus că comisiile trebuie să se reunească fie luni și marți sau miercuri uh, și joi, astfel încât să putem valorifica complet resursele noastre și nu doar marți marțea și miercurea, pentru că astfel trebuia să uh, suplimentăm resursele noastre de interpretare uh, cu interpreți din exterior. De asemenea, am spus că la Strasburg uh, nu se vor mai organiza reuniuni după ora 23, pentru că astfel trebuie oferit timp liber interpreților uh, a doua zi. Iar în ceea ce privește uh, săptămânile turcoaz, uh, aici uh, trebuie organizate uh, delegațiile externe. Aici obiectivul a fost uh, o economisire de 10 milioane de euro. Rezultatul la finele anului 2012 arată o economisire nu de 10 milioane, ci de 15 milioane de euro. Și dacă continuăm în continuare în acest uh, mod disciplinat putem face aceste economii în fiecare an. Prin urmare, 23 de milioane de euro economisiri pentru interpretare și traducere prin modificări structurale. Avem nevoie de mai multă disciplină, dar fără o scădere a prestațiilor. Și de aceea am spus și am convenit împreună va vom verifica până în vacanța de vară alte șapte domenii pentru a vedea dacă sunt posibile economii structurale. Asta nu înseamnă neapărat că vom constata în cazul tuturor acestor șapte domenii că economisiri sunt posibile. S-ar putea să fie uh, cazul în două sau în cinci sau în patru sau în trei. În orice caz vrem să facem această verificare până la vară pentru a vedea uh, dacă nu putem identifica aici niște economisiri structurale care să ne permită ulterior să finanțăm uh, prioritățile nou identificate, astfel încât în final să asigurăm neutralitatea bugetară. Cele șapte domenii se referă, în primul rând, ceea ce numim noi traducere la cerere. se asigură traducerea amendamentelor pentru comisii, însă dacă un deputat uh, nu vrea să folosească o anumită limbă, trebuie oare să facem traducerea în toate limbile, chiar dacă niciun deputat nu utilizează respectiva limbă? E o întrebare pe care dorim să o adresăm. În al doilea rând, interpretarea. Am avut uh, această discuție. Sigur că se asigură interpretarea în conformitate cu profilul lingvistic al comisiilor, dar dacă niciun deputat nu dorește o anume limbă, pentru că preferă să asculte poate o altă limbă, trebuie oare să asigurăm atunci totuși toate limbile? Încă o dată, deci fiecare limbă care se solicită este asigurată, dar dacă nu există necesarul, atunci va trebui să facem în continuare sau putem utiliza mai bine resursele noastre. În al treilea rând, tocmai în domeniul lingvistic, este important să uh, echilibrăm oarecum uh, vârfurile de cerere. Însă vârfurile de cerere sunt uh, diferite între diferitele instituții. Există și un serviciu de traducere pentru COR și pentru CESE. Acest serviciu de uh, traducere uh, practic angajează 41% din resursele lor de personal. Se poate pune întrebarea dacă e rezonabil să se angajeze o astfel de cifră care nici măcar nu ține cont de costurile indirecte. Întrebarea este dacă nu ar fi mai uh, rezonabil să existe un singur serviciu comun de traducere care astfel să poată echilibra vârfurile de uh, cerere de la diferitele instituții. În al patrulea rând, ar trebui să oferim uh, serviciul nostru de interpretare și altor instituții atunci când nu avem noi nevoie de acești interpreți. Facem acest lucru în momentul de față uh, pentru uh, CESE, dat fiind faptul însă că avem un ritm diferit al reuniunilor, s-ar putea să identificăm aici un alt potențial de economisire. În al cincelea rând, în ceea ce privește plățile, atât în ceea ce privește asigurările medicale, dar și pensiile. Acestea se efectuează extern de către un oficiu de plăți. Întrebarea este dacă acest lucru uh, ar putea fi extins și la alte plăți. În plus, uh, s-a dezvoltat și un program informatic Streamline pentru gestiunea de personal, însă toate celelalte instituții folosesc alta aplicație și întrebarea este dacă trebuie să dezvoltăm două soluții informatice în paralel, dacă oricum avem cu toții același statut de personal sau am putea să împărțim aceste uh, costuri. Apoi, în al șaselea rând, calendarul. Am reușit să-l optimizăm printr-o mai bună utilizare a resurselor în săptămânile de comisii. Mai există, cred, în continuare rezerve de eficiență, uh, în special în ceea ce privește utilizarea resurselor în săptămânile de grupuri. Și dacă um, am analizat încă o dată calendarul, s-ar putea să constatăm că se pot găsi posibilități mai bune de uh, a se întruni pentru grupuri, pentru comisii, de a asigura și contacte mai bune cu cetățenii, dar pe de altă parte uh, în același timp să se realizeze și economii suplimentare. Și în al șaptelea rând ne pregătim odată cu alegerile din 2014 să introducem varianta Europa fără uh, suport hârtie. Și și aici, desigur, se pune întrebarea care sunt economiile care pot fi realizate. Dacă nu mai folosesc suportul hârtie, nu va mai trebui să transport atâta hârtie, nu mai trebuie să imprim atâta hârtie, nu mai trebuie să distribuie atâta hârtie. De aceea, noi nu venim și spunem, bun, toate aceste șapte domenii trebuie procedat așa. Spunem doar că există totuși indicii care ne arată că ar trebui să analizăm lucrurile mai îndeaproape pentru ca uh, să găsim uh, economisiri suplimentare pentru a putea finanța acele uh, priorități pe care le-am identificat pentru camera noastră, fără a greva suplimentar contribuabilul. Și un ultim lucru în ceea ce privește bugetul pentru 2014, s-a spus deja că reprezintă un an greu pentru noi. De ce? Pentru că în al doilea semestru al anului va trebui să achităm uh, niște bani uh, pentru deputații care păsesc Parlamentul, ceea ce înseamnă că în a doua parte a anului 2014 nu plătim doar 700 uh, de salarii, ci aproape 1100. Și dacă ne mai gândim și la costurile care apar prin dizolvarea contractelor pentru asistenți, știm că nu toate lucrurile au fost uh, uh aranjate din timp și dacă ne mai gândim și că este primul an unde Croația este membru de plin pe parcursul uh, întregului an, doar toate aceste uh, cheltuieli suplimentare vin cu un plus de 3,5. Și aici nu am socotit încă inflația. Prin urmare, care uh, la rândul ei e undeva în jurul cifrei de 3%. Și dacă adăugăm, dacă sumăm cele două cifre, ar trebui să venim cu o majorare de 7%, ceea ce nu este realizabil. De aceea eu am încercat să mai adaptez anumite linii bugetare și în plus am identificat încă o dată 23 uh, de milioane care au fost eliminate din buget, ceea ce înseamnă că proiectul de uh, estimări care va fi prezentat marțea viitoare uh, a comportat deja reduceri și, în opinia mea, reduceri suplimentare nu mai există decât într-o manieră foarte redusă. Aceste posibilități uh, de reducere suplimentară vor trebui identificate în lunile următoare prin reforme structurale. Uh, care ne va crea eventual marja de manevră necesară pentru uh, dezvoltarea în continuare a organizației noastre. Mulțumesc, domnule secretar general, mulțumesc domnilor uh, vicepreședinți. Avem uh, o panoramă foarte interesantă și completă. Din păcate, președintele Schulz nu a putut Uh, participa săptămâna aceasta și biroul nu a putut uh, examina constatările dumneavoastră, deci iată, noi avem acum întâietate în, în fața biroului și putem să discutăm acest subiect înainte ca biroul să fi luat o decizie. Ați înțeles, bineînțeles, care este miza bugetului de funcționare a Parlamentului European, mai ales acest, în acest an greu din punct de vedere bugetar pentru Parlamentul European. Uh, 2014 este anul de trecere de la un parlament la altul, uh, cu unele schimbări. Uh, unii dintre noi poate nu vom mai fi aici. Uh, soarta noastră este în mâna legătorilor. Până la urmă, Croația va intra în Uniunea Europeană fără însă să crească numărul de parlamentari. Vom pierde, din potrivă, patru membri ai Parlamentului European, fiindcă așa prevede tratatul trebuie redistribuite uh, locurile între statele membre ținând cont de aderarea Croației. AFCO se ocupă de asta. Haideți să nu intrăm în discuții aprofundate pe marginea acestui subiect delicat și am uh, auzit care sunt punctele unde s-au făcut progrese considerabile, uh, progrese substanțiale, eu sunt impresionat, și alte aspecte unde s-au făcut și acolo pași înainte. Am înțeles că trebuie să uh, uh, alegem acum uh, între a lua liftul sau a, a, uh, merge pe scări pentru a lua a, a coborâ pe scări pentru a merge la cantină. Uh, și dacă am avut un, uh, o masă copioasă la cantină, poate vrem să facem puțin exercițiu și să nu folosim liftul, să o luăm pe scări. Uh, repre, eminenții reprezentanți ai biroului ne-au felicitat, au felicitat membrii grupului de lucru comun. Între timp, ați ascultat constatările acestui grup, rezultatele preliminare ale acestui grup de lucru comun. Președintele noastre, George Lyon, poate dorește să ne spune câte ceva. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Vreau să vă spun că sunt de acord în mare parte cu ce au spus antevorbitorii mei. Grupul de lucru a analizat îndeaproape aspectele legate de indemnizații și cheltuieli, așa cum a cerut Parlamentul și uh, a obținut economiile pe care le-a cerut Parlamentul. Îmi cer scuze în primul rând, speram să vă dăm rezultatele mai devreme, dar din cauza uh, faptului că am avut o ordine de zi foarte încărcată, nu am reușit să facem acest lucru. Poate unii dintre dumneavoastră așteptau rezultatele mai devreme, dar vedeți foarte bine că am înregistrat progres și acum am intrat în a doua fază, a doua etapă, uh, una foarte dificilă, un, pentru un an foarte dificil și acest uh, grup uh, permite, să, permite o colaborare foarte strânsă între birou și comisia noastră și să explorăm mai multe alternative după care, bineînțeles, vine în fața Comisiei pentru Bugete pentru a prezenta constatările și sperăm că în următoarele șase luni să continuăm activitatea tot așa. Dat fiind provocarea și dimensiunea problemelor care ne confruntăm, ar fi bine să avem un punct permanent pe ordinea de zi pentru ca grupul de lucru și membrii uh, grupului de lucru să vină în fața Comisiei în mod regulat. E limpede că dumneavoastră veți să fiți informat în ceea ce privește uh, Uh, activitatea domnului secretar general uh, și personalului său, fiindcă din în septembrie va trebui să luăm unele decizii în ceea ce privește constatările și concluzii și să fie important ca Comisia pentru Buget să fie informată despre modul în care progresează lucrurile. Activitatea privitoare la studiile comparative a subliniat unele domenii foarte interesante unde nu suntem atât de sprijiniți ca parlamentare la nivel național sau ca cei din Congresul Național, ca membrii Congresului Național, acest lucru, uh, uh, precum și control parlamentar este foarte important și sprijinul pentru funcția legislativă a Comisiei, că toată mă gândesc că nu suntem destul de bine sprijiniți aici. La Parlament Național se pot angaja experți pentru fiecare lege pentru a beneficia de aviz științific. În cazul nostru, Comisia și Consiliul se ocupă de acest lucru. Deci este nevoie să se consolideze modul în care își desfășoară activitatea deputații uh, la nivel de control și uh, la nivel bugetar. Trebuie analizate aceste aspecte, pentru că dacă, uh, pentru că, bineînțeles, putem efectua economii, dar în egală măsură putem consolida activitatea deputaților. Este important ca aceste economii să nu ne submineze activitatea, fiindcă, bineînțeles, trebuie să ne desfășurăm activitatea într-un cadru bugetar foarte strict pentru 2013 și după aceea. Iar acest grup de lucru este o platformă excelentă pentru a încadra această activitate. Vreau să vă reamintesc că cele trei persoane care vă reprezintă acolo sunt reprezentanții Comisiei, nu reprezentanții grupurilor politice. Noi avem un mandat de a reprezenta Comisia pentru Bugete și de a vă informa pe dumneavoastră apoi de rezultate. Acesta este rolul nostru și sper să ne achităm cu bine în următoarele luni. Un punct permanent pe ordinea de zi ar fi o soluție foarte bună pentru ca membrii Comisiei pentru Bugete să fie informați în legătură cu activitatea pe care o desfășurăm în numele dumneavoastră. Nu mai am nimic de spus, domnule președinte, și sunt gata să vă, răspund, să vă răspund la întrebări sau la observații. Mulțumesc. Mulțumesc, George. Sidonia a cerut cuvântul. Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție cele două prezentări. Am citit și documentul și vreau să vă spun că când vorbesc engleză niciodată nu știu ce fac. Fac economii, subminez principiul multilingvismului. Uh, nu prea știu ce să cred când vorbesc în engleză. Cu toții trebuie să luăm decizii în cadrul activității noastre, decizii care duc la buna funcționare a Parlamentului, dar în egală măsură trebuie să avem grijă ca economiile să nu uh, pericliteze miezul misiunii noastre, acela de a legifera și de a controla executivul cât mai bine cu putință. Am uh, Câteva întrebări uh, și observații amănunțite cu privire la rezultatele de până acum ca uh, Uh, grupe PE avem privilegiul de a avea un raportor pentru anul viitor, dar aș dori să aduc niște aspecte în atenția comisiei noastre. După părerea mea, multilingvismul și economie la interpretare și traducere reprezintă subiectul cel mai sensibil. De ce? Fiindcă are legătură strânsă cu activitatea noastră, a deputaților, dar și uh, legătură strânsă cu alegătorii, cei care nu sunt uh, aici, prezenți în Parlamentul European, dar ne urmăresc activitățile. În uh, eforturile noastre de economii și de economisire, și bineînțeles, înțeleg foarte bine ce s-a făcut până acum, s-a analizat modul în care folosesc deputații aceste servicii, dar ar trebui să ne gândim și la modul în care cetățenii folosesc aceste servicii pentru a ne urmări activitatea. Trebuie să ținem cont de ambele elemente. Acum, în ceea ce privește studiile comparative, acestea sunt extrem de folositoare, după părerea mea, pentru informații în ceea ce privește activitatea noastră de aici și în ceea ce privește activitatea noastră din circumscripții, pentru a arăta legătorilor uh, Uh, care au dubii în ceea ce privește rolul uh, instituțiilor europene pentru a le arăta cum uh, desfășurăm activitatea și cum se compară activitatea noastră cu activitatea altora. Deci studii foarte folositoare. Acum, în ceea ce privește capacitatea de cercetare a, a Parlamentului European și asistența oferită membrilor Parlamentului, din experiența mea am observat faptul că uh, Poate din cauza, și acum văd acest lucru din studiu, din cauza capacității limitate de cercetare la nivelul Parlamentului Euro- European, numai uh, unii membri ai Parlamentului European care au uh, roluri oficiale, cum ar fi acela de raportor uh, și așa mai departe, beneficiază de pe urma resurselor de aviz științific. Bineînțeles că membrii care nu au, uh, care nu desfășoară roluri oficiale nu sunt împiedicați să folosească aceste resurse ale, ale Parlamentului European, dar acestea sunt atât de limitate, încât cei care nu sunt implicați într-o activitate oficială uh, dar au nevoie de acest de capacități de cercetare pentru activitatea lor din circunscripție, până la urmă sunt la, ă, trebuie să stea la o coadă uriașă. Sunt de acord că trebuie să facem economii, dar economiile trebuie să îmbunătățească ă, activitatea, calitatea ă, cercetării și activității pregătitoare de care avem nevoie pentru a ne desfășura activitatea mai bine, atât la nivel parlamentar, cât și în afara Parlamentului European. Nu vreau să intru foarte mult în amănunt cu privire la ideile mele uh, uh, pe marginea uh, economiilor, fiindcă avem privilegiul ca Monica să fie raportorul nostru, dar vreau să vă atrag atenția asupra unor exemple legate de interpretare. Nu s-a precupețit niciun efort din partea biroului, din partea administrației, pentru a limita costurile. Dar au rămas unele aspecte care nu au fost uh, Uh, avute în vedere. Este vorba de misiuni și delegații, și care nu se regăsesc în uh, raport. Cred că acolo putem să folosim interpreți locali. Sunt sigură că ei pot să desfășoare această activitate extrem de bine și trebuie să avem în vedere acest aspect, să analizăm această idee. Sunt de acord că trebuie să punem uh, la comun resursele de interpretare la nivel interinstituțional, un aspect foarte bun în ceea ce privește calitatea și bună uh, repartizare a personalului. Și încă un aspect, dacă îmi permiteți. Costurile de călătorie pentru deputați e un subiect la fel de delicat. Aici uh, am putea aduce unele soluții practice care să facă economii, cum ar fi să introducem elementul de concurență în, uh, la nivelul um, agențiilor de turism. Deci avem una singură, să avem mai multe, două, trei. Dacă ar exista acest sentiment al concurenței, atunci poate prețurile ar fi mai scăzute. Sau poate mă înșel, dar haideți să vedem. Haideți să cercetăm această posibilitate. Astfel, prin aceste agenții, am putea să negociem prețurile direct cu, cu liniile aeriene. Se face așa ceva. Haideți, eh, deci, să ne aplicăm asupra acestor eh, posibilități. Poate am obține mai multe economii, poate că nu, dar cel puțin suntem obligați să uh, încercăm. Și încă un aspect legat de costurile de călătorie, un aspect care a fost discutat mai devreme. Este vorba de faptul că trebuie ca toți uh, membrii Parlamentului European să fie pe picior de egalitate, fără să se facă o discriminare în funcție de locul unde au fost aleși membrii Parlamentului European. Nu trebuie să uităm acest lucru, fiindcă Odată ce ne deplasăm aici pentru activitatea noastră la Bruxelles sau la Strasbourg, aceasta reprezintă activitatea principală a, a mandatului nostru și nu trebuie să fie discriminați cei care locuiesc departe și cărora nu le este ușor să ajungă la Bruxelles sau la Strasbourg. În concluzie, vreau să vă spun că eu cred că economiile făcute până acum uh, ne-au așezat pe făgașul cel bun și vreau să salut faptul că Eh, țineți deja cont de faptul că anul 2014 va fi unul dificil și sper că veți da dovadă de precauție și în continuare și nu vom avea surprize neplăcute. Mulțumesc, dragi colegi! Suntem presați de timp. Așa cum s-a spus, procesul, de, procesul verbal nu a fost uh, făcut, procesul verbal pe care l-am ascultat noi nu a fost făcut în fața biroului. Deci iată avem acum prilejul de a avea această dezbatere între noi. Avem un program foarte încărcat astăzi. Bugetul Parlamentului reprezintă 1% din bugetul Uniunii Europene, care reprezintă 1% din produsul național brut. și avem o, o discuție cu privire la cadrul financiar, financiar multianual imediat. Cred că ar trebui uh, să avem mai mult timp uh, pentru cadrul financiar multianual decât pentru această problemă care este foarte importantă, bineînțeles, dar foarte importantă pentru noi, mai puțin importantă pentru restul cetățenilor important Pentru ca lucrurile să fie echilibrate. Oaspeții noștri uh, trebuie să ne părăsească peste un, un sfert de oră s-au înscris foarte mulți membri la cuvânt, dar vă rog să nu depășiți, să, nu, să adresați numai întrebări uh, invitațiilor noștri. După care vom avea ocazia pentru fiecare grup și pentru fiecare membru să se exprime cu privire la această chestiune în linii mari. Asta pentru a grăbi lucrurile. Edith Herzog, membră nouă a grupului de lucru comun care l-a înlocuit pe domnul Vogel, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc engleză, ca să nu pierdem timpul. Mulțumesc prezenței grupului de lucru comun la comisia noastră. Este foarte importantă să ne dăm seama că acest grup este un organism consultativ uh, pentru birou și pentru Comisia pentru Buget, care sunt actori decizionari, iar procedura care se desfășoară mai bine acum decât în trecut este foarte bună, precum este și acest document. Avem un rol dublu, odată să economisim temă foarte importantă pentru uh, membrii noștri și de modernizare, care reprezintă o prioritate pentru birou și acesta este dreptul rol lor. Cred că trebuie să găsim un compromis între modernizare și economii în interesul nostru și în interesul cetățenilor europeni. Pentru Parlamentul European este foarte important uh, faptul că suntem un organism public și trebuie să ne păstrăm vizibilitatea pentru cetățenii europeni. Nu putem să facem compromisuri când vorbim despre multilingvism, fiindcă cetățenii europeni au dreptul de a ne urmări activitatea în momentul în care audierile și reședințele noastre sunt uh, publice. Deci economiile nu trebuie să afecteze această vizibilitate. Trebuie să avem uh, o atitudine echilibrată și uh, să echilibrăm, să avem uh, competențe echilibrate față de Comisie și Consiliu, fiindcă suntem pe picioare de egalitate și nu trebuie să pierdem acest lucru și să nu ne subminăm această capacitate. Aici uh, mă refer la avizul științific pentru Parlament, care este o idee foarte bună, dar am putea să folosim mai bine informațiile pe care le primim de la agențiile europene. Eh, Iuta imediat mă gândesc la agenții, trebuie să ne folosim de resursele proprii, dar nu numai, să folosim și alte resurse care care sunt eh, mai eh, bine, bine folosite aici. Anul viitor este un an electoral. Dacă nu s-ar alege membrii noi, am face deja economii, fiindcă, iată, am economisit salarial. Glumesc, bineînțeles, este clar pentru socialiști este extrem de important uh, să urmăm litera legii și uh, niciun uh, membru, niciun asistent, niciun angajat să nu aibă de pierdut de pe urma acestor economii, economii pe care le facem. Trebuie să menținem plățile și angajamentele pe care le-am luat în, la nivelul plăților. Trebuie să, să ținem cont de activitatea noastră importantă pe viitor. Este important să primim informații de la uh, birou în ceea ce privește acest raport între economii și modernizare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Edith. Monica Holmeier. Um, am onoarea de a fi raportoarea pentru anul 2014. Poate că uh, nu este atât de important, dar este un buget care uh, este destul de supărător inclusiv pentru uh, opinia publică. Uh, pentru că știți că se vorbește mult în afară despre bugetul Parlamentului fără să existe cunoștințe solide legate de el. Deci eh, va trebui până la urmă să găsim o variantă optimă pentru bugetul nostru pentru 2014. Doresc să mulțumesc eh, biroului, celor doi vicepreședinți, secretarului general și întregii echipe pentru faptul că am avut eh, și în grupul de lucru discuții foarte intense, foarte rodnice și cred că există încredere reciprocă între comisia noastră și prezidiu și administrație și uh, că vom putea împreună să identificăm uh, potențialul de economisire, chiar dacă el stârnește și comentarii critice și discuții interne atunci când urmează să fie operate modificări în structura și modul de funcționare al Parlamentului nostru. A dori să spun de pe acum că procentajele din ultimii ani stabiliți nu vom putea să le atingem. Anul trecut am avut 1,9% procentaj stabilit. Să nu existe din acest punct de vedere surprindere. George Lyon, Edith Herzog sau eu nu uh, dorim să uh, facem cheltuieli foarte mari, dar din păcate uh, există modificări pe care nu le putem evita ca atare, ele au impus o creștere a cheltuielilor. Deci, dacă uh, veți primi cifre de genul acesta, fiți pregătiți sufletește că vor arăta puțin altfel decât am stabilit anul trecut, nu pentru că am fi noi risipitori, ci pentru că ne pregătim pentru o nouă legislatură și ca atare și costurile sunt modificate. În ce privește interpretarea? Aș vrea să spun că și în discuțiile noastre am ținut seama de ceea ce a spus Sidonia și ceea ce a spus colega Herzog. Ne dorim ca publicul larg să uh, poată să urmărească ședințele noastre care se transmit uh, pe internet și uh, oricine din afară care dorește să se informeze despre activitatea noastră să poată să o facă. Dar acolo unde nu este necesar neapărat, nu trebuie să punem interpreți la dispoziție. Sigur că este foarte greu să decizi nu a fost foarte simplu, dar cred că a meritat să încercăm aceste economii. Și dacă mă gândesc la efectele de sinergie, inclusiv cu Comitetul Regiunilor uh, și uh, ECOSOC, cred că uh, va trebui să folosim în comun uh, Uh, interpreții de care dispunem, pentru că acolo uh, zilele de ședință sunt altele decât ale noastre, deci vom putea să folosim mai bine echipele de interpreți. Iar în ce privește agenția de voiaj, aș vrea să spun iarăși un lucru important mai ales colegii care vin din Europa de Sud-Est uh, au fost dezavantajați de către uh, biroul de voiaj, mai ales în ce privește limita superioară a costurilor și utilizarea unor zboruri. Ei au dobândit impresia că sunt dezavantajați în comparație cu colegii din alte state membre. Dar să știți că nu există uh, o asemenea intenție. Noi nu am luat o decizie în acest sens și între timp au fost uh, operate anumite corecții în legătură cu plafoanele uh, costurilor zborurilor, pentru că trebuie să nu existe sentimentul vreunei discriminări sau inechități în interiorul instituției noastre. Președintele, mulțumesc foarte mult. Da, Sigur că este inacceptabil ca eh, din eh, rațiuni de poziție geografică anumiți eh, membri ai Parlamentului să fie dezavantajați în ce privește plafonul cheltuielilor de călătorie. Marta Andriesen. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, salut uh, domeniile sugerate pentru economii și, de asemenea, studiile comparative cu alte parlamente, mai ales cu Congresul American. Dar noi nu suntem Statele Unite ale Europei încă. Și acest lucru este evident în ce privește costurile interpretării și traducerii, pentru că în Congresul American nu există costuri legate de traduceri și interpretare. Eu cred că este înțelept să îi invităm pe eurodeputați să solicite interpretare atunci când doresc. Trebuie să ne gândim și la cetățenii uh, europeni, pentru că ei uh, depind de legislația pe care noi o elaborăm aici și ei nu sunt obligați să vorbească engleză sau franceză sau spaniolă. Deci, în loc să cheltuim atâția bani în uh, promovarea uh, anului electoral 2014 ar trebui să punem la dispoziție uh, banii necesari pentru traducere. Nu ne putem compara cu Congresul American din acest punct de vedere. O altă chestiune se referă la campania electorală pentru anul 2014, pentru că uh, Sigur, campania trebuie să se bazeze pe ceea ce am făcut noi în cei patru ani înainte de a începe campania electorală munca noastră de aici trebuie să uh, fie cea mai bună publicitate pentru activitatea Parlamentului European. Dacă prin ceea ce am făcut noi nu ne putem promova, înseamnă că uh, orice altă cheltuială va însemna bani pierdut. Deci, în ce privește proiecție de 2014-2020, trebuie să existe o planificare pe termen lung, pentru că multe lucruri se vor schimba conform cadrului financiar multianual și a necesităților economice ale Europei. Și privind doar spre 2014, mi se pare o viziune cam limitată. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Ultima dumneavoastră observație, doamna Andresen, ar trebui să îndemne grupul comun de lucru după ce își încheie activitatea pentru anul 2014 pentru a avea această proiecție pentru perioada următoare. Este limpede, uh, indiferent care vor fi rezultatele negocierilor privind uh, cadrul financiar multianual, va trebui să uh, ne uh, gândim uh, la uh, cheltuielile tuturor instituțiilor pentru ca și Parlamentul să dispună de mijloacele necesare pentru perioada următoare. Doamna Vertman, mulțumesc foarte mult. Uh, pot fi de acord cu multe din cele care au fost spuse până acum. Domnule secretar general, vreau să vă atrag atenția asupra unui neajuns în ce privește interpretarea la nivelul delegațiilor. Mi s-a întâmplat uh, să particip deja de două ori la delegații colegii mei și cu mine. Uh, ne-am descurcat bine cu engleza, dar atunci când o delegație de pildă se deplasează spre Irlanda, poate că nu este nevoie neapărat de interpreți care să însoțească uh, delegația, decât dacă este și vreun coleg membru al delegației care nu înțelege engleza. În al doilea rând, cred că într-adevăr putem face economii substanțiale în ce privește hârtia. Noi trebuie să ne pregătim foarte bine. Uh, noi primim de altfel documentele în birourile noastre sau le printăm noi, dar de fiecare dată toate documentele se regăsesc și pe uh, locul nostru din sala de ședință. Eu cred că uh, de fapt este un consum dublu. Iar în ce privește interpretarea, eu cred că fiecare cetățean din fiecare stat membru trebuie să aibă posibilitatea să afle și în limba sa maternă despre ce vorbim noi aici. Deci cred că ă, interpretarea în cazul ședințelor publice este obligatorie în toate limbile. Acolo unde nu este nevoie, unde toți membrii delegației ă, cunosc ă, o limbă străină care urmează să fie folosită, nu este nevoie de interpreți. Mulțumesc. Bun în momentul în care am început să lucrăm uh, prin intermediul internetului um, și există și varianta electronică, nu cred că trebuie multiplicate atât de mult uh, documente. Bun. Vă rog să încercați să aveți intervenții escutate. Iar cei care lucrează cu un uh, calculator, cu un iPad, dacă uh, avem nevoie câteodată de un document pe care nu-l găsim pe iPad, va trebui să recurgem și la varianta printată. Bun, să avansăm. Maria Muniz, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în spaniolă pentru a mă servi de, de eh, interpreți și pentru a stimula și multilingvismul. S-a făcut o comparație cu Statele Unite, ca și când uh, aceea ar fi uh, paradigma universală. Dar eu cred că nu dimensiunea unui parlament uh, contează atunci când avem de decis în legătură cu activitatea legislativă. În ce privește relațiile noastre cu delegațiile externe ale Congresului American și delegațiile noastre, care sunt competențele unora și competențele altora. Nu sunt deloc comparabile. Delegațiile din Statele Unite fac parte din delegațiile interparlamentare. Noi, pe de altă parte, trebuie să să nu ă, contaminăm activitatea dintre țări cu care avem acorduri și în același timp activitatea externă. Avem deplasări spre Mexic, spre Maroc, ă, cu țări cu care avem acorduri de asociere. Pe de altă parte, avem delegații spre Noua Zeelandă unde nu există ă, acorduri. Există, deci, posibilitatea de a face economii inclusiv în ce privește programarea delegațiilor. Iar în ce privește uh, lobbyiștii de pe lângă Congresul American, ei nu sunt nici de cum niște consilieri independenți, sunt lobbyiști. Iar în ce, acolo se vorbește și despre reprezentarea unor interese organizate. Ei uh, sunt cei care sunt consilieri Uh, independenți, eu cred că noi ar trebui să ne servim de serviciile independente ale administrației Parlamentului. Că ei sunt într-adevăr independenți, trebuie să ne bazăm pe ei. Nu trebuie să ne bazăm pe uh, organisme uh, care elaborează studii, dar care cu siguranță sunt și influențate de interese pe de altă parte, cred că ar fi corect să spunem că uh, uh, serviciile Parlamentului ar trebui să efectueze studii pe care noi să le putem uh, folosi. Noi, eurodeputații, dispunem de asemenea de mijloace, avem niște sume la dispoziție pentru activitatea de secretariat și eventual și din banii pe care îi primim putem sprijini activitatea celor care urmează să ne conseieze. În ce privește uh, relația noastră cu alegătorii, uh, cred că uh, aici nu trebuie să fie efectuate economii. Pe mine m-a îngrijorat comparația Uh, cu Congresul American. Eu cred că există un uh, mare potențial de economisire în ce privește consumul de hârtie, de pildă, pentru că uh, după aceea sunt camioane întregi cu documente care urmează să fie incinerate, care devin inutile. Aici cred că putem să facem economii. Iar în ce privește iarăși numărul de uh, alegători pe care îi reprezentăm, țările eh, mici, Luxemburgul de pildă eh, are un eurodeputat pentru 70.000 de alegători. Deci eh, anumite state sunt subreprezentate, altele sunt suprareprezentate. preedintele o intervenție foarte scurtă pentru că nu mai avem timpul necesar. De, în ce privește Congresul Statelor Unite, noi am prevăzut ca o delegație a Comisiei pentru Bugete să efectueze o vizită acolo. Ivailo Calfin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că tot ceea ce s-a spus până acum a fost susținut activ de către grupul de lucru. Mă bucur că avem colegi care sunt membri ai acestui grup de lucru. Acum voi vorbi uh, în bulgară și poate vă surprinde, dar vreau să vă spun că noi uh, trebuie să facem eforturi pentru a economisi uh, bani în ce privește consumul de hârtie, în ce privește traducerile la cerere, translation on demand este o idee foarte bună. Susțin pe colegii care au spus însă că interpretarea este esențială pentru alegătorii noștri care doresc să urmărească uh, ședințele Parlamentului și ale uh, comisiilor. Eu cred că economii în ce privește interpretarea nu vor duce la îmbunătățirea activității Parlamentului European. Eu m-aș concentra pe traducerile scrise și aici există în continuare probleme uh, Eh, de multe ori numele eh, proprii eh, sunt ortografiate în litere latine, ceea ce creează probleme pentru deputații bulgari, de pildă. Iar în ce privete prezența noastră în circumscripțiile electorale, ea trebuie să fie susținută nu am uh, nemulțumiri în ce privește asistența serviciului juridic și a informațiilor uh, uh, care ajung la deputați, deși ele ar putea să fie mai ample. Mulțumim domnului Ivailo Calvin pentru această demonstrație de utilizare a limbii bulgare. Gracias, presidente. Muy rápido, porque ya muchas de las... Doamna Garcia Bal. Foarte succint, domnule președinte, pentru că s a spus deja foarte mult în ceea ce privește tema potențialului de economisire. Însă aș dori să fac un comentariu și să formulez o întrebare. E adevărat că în grupul de lucru și în cadrul uh, comisiei noastre uh, ne-au ca foarte mult de uh, întrebarea unde se pot uh, obține economisiri la cheltuielile de deplasare, la delegații, la interpretare, la traducere și așa mai departe. Sunt uh, propuneri uh, foarte bune care s-au făcut, însă aș dori să fac și eu o propunere unde nu s-au analizat lucrurile și se referă la administrație. Și aici s-ar putea să putem identifica niște procese unde se pot face economisiri, uh, eventual o reducere a birocrației. Aceste procese uh, sunt foarte îndelungate uneori. s-ar putea analiza și acest lucru, eventual și în afara uh, zilelor în care nu este activitate. Deci să ne gândim la pura povară administrativă, unde, care de asemenea s-ar putea preta la economisiri. În ceea ce privește întrebarea Sidoniei, la un moment dat, sigur, uh, poate s-ar putea negocia niște tarife speciale cu liniile aeriene. Din câte știu, procedează așa și alte concerne multinaționale sau companii mari, unde um, angajații trebuie să călătorească foarte mult. În cazul nostru este vorba de 27 de țări, adevărat, dar uh, există linii aeriene care zboară în... Alvaro. Linii aeriene care zboară în toate aceste țări. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Alexander Alvaro. Mulțumesc. Întotdeauna am știut că Ivalo știe să vorbească bulgara, dar acum uh, am și confirmarea. Voi continua totuși în engleză. Am dorit să intervin din cauza unor comentarii care s-au făcut. Sigur că nu se pot compara în detaliu Parlamentul European și Congresul American. Dar nu există altă instituție comparabilă care trebuie să acopere un număr similar de cetățeni și o întindere geografică similară. Și, într-adevăr, se spune că acolo se vorbește aceeași limbă, dar dacă ai fost la New York și la Kentucky, s-ar putea să schimbi părerea. Însă, sigur, avem alte probleme organizatorice dar, totuși, la bază se poate face o comparație pentru a vedea cum anume funcționează cele două instituții. În același timp, în pregătirea alegerilor, cred că ce s-a spus e absolut adevărat. Ce facem este un fel de marketing, de publicitate, dar activitatea noastră de asemenea trebuie promovată și prezentată. Și campaniile electorale uh, trebuie să conțină și o promovare a instituțiilor. În ceea ce privește lipsa documentelor, renunțarea la acestea, există deja e-committee, această aplicație care funcționează. Practic, astfel s-ar putea elimina, reduce treptat uh, documentele folosite pentru că ele figurează deja pe platforma respectivă. Aș mai dori să adaug și altceva, pentru că întotdeauna, mai ales în campaniile electorale, va fi greu să evităm acest lucru. Întotdeauna vor exista voci populiste de, care vor cere reducerea costurilor. Chiar dacă le-am reduce la zero, oamenii ar zice că nu e suficient, chiar trebuie să veniți cu bani de acasă. Întrebarea este cum rezolvăm această situație. Ca Parlament am economisit deja bani. Cu siguranță se pot identifica și alte domenii, dar trebuie să ne păstrăm capacitatea de a ne face treaba dacă se uh, reduce administrația până la uh, ajunge la uh, o, lipsă completă de funcționalitate, atunci va trebui probabil să uh, explicăm de ce nu mai putem să facem treaba. Iar în ceea ce privește negocierile în pe CFM, ar trebui să nu ne lăsăm reduși la uh, mai puțin decât suntem. Suntem legiuitori pentru 27 de țări, nu este vorba doar de un departament dintr-o municipalitate. Cred că ar trebui să avem încrederea de sine necesară pentru a ne apăra uh, ce, drepturile și ceea ce sunt. Ça a une portée encore plus forte. Euh, Inge Gressle est le dernier orateur. Doamna Ingle Gresle, ca ultim orator. Sunt destul de surprinsă în ceea ce privește calitatea dezbaterii. Cred că unii colegi poate că ar trebui să se ocupe de partea de deșeuri și nu de Parlament. Nu, uh, nu, interzi, nu este interzis să citim documentele uh, înainte de ședință. Poate că structura de promovare ar trebui revizuită în Parlament. E adevărat uh, că putem uh, face anumite economii și pe parte structurală, dar 80% din uh, costurile Parlamentului se referă la costurile de Parlament. În anul precedent, ombudsmanul a venit cu două cazuri unde se arată că în Parlament funcționarii sunt promovați mai repede decât în alte instituții. Pe mine m-ar interesa care este situația în această privință și dacă ați analizat cele două cazuri la care s-a referit ombudsmanul și dacă ne-ați prezentat o informare în acest caz, de asemenea v-aș fi recunoscătoare. Calite. Funcționarii sunt promovați pe baza meritelor lor. Domnule vicepreședinte, domnule secretar general, doriți să răspundeți? Also zum, äh, ich fang vielleicht bei dem letzten. Am să încep uh, poate cu ultima întrebare. Faptul că promovările s-ar face mai rapid la noi trebuie contrazis. Din potrivă, chiar. Și Consiliul nostru personal îmi spune că la nivelul Comisiei, uh, de pildă, se, uh, se organizează concursuri interne în toate departamentele. Dar Eh, dacă fac acest lucru. Există două linii de promovare, cel conform eh, statutului și celălalt eh, care face să să se sară dintr-o dată mai multe uh, încadrări. Dar uh, cred că, în comparație cu alte instituții, situația este chiar uh, inversă decât cea evocată și putem și proba acest lucru. Aș dori să mulțumesc domnului Alvaro pentru susținere uh, Doamna Guadia Sabai spunea că ar trebui să analizăm și administrația generală. Cred că facem acest lucru. În ultimii patru ani, aproape jumătate din uh, direcții au fost restructurate în uh, Parlamentul nostru, nu neapărat uh, cu reducere de personal, dar s-a analizat în orice caz eficiența. Domnul Calfin a s-a referit uh, încă o dată la necesitatea de a caligrafia corect uh, numele în bulgară. Însă dați-mi voie să vă spun care este impresia mea generală. Ea este că suntem pe drumul ce bun, mai ales că vin deja propuneri de economisire de la nivelul biroului, uh, unde Comisia de Buget uh, intervine și zice atenție, um, poate că nu e bine într-atât. Deci nu mai există această repartizare clasică a sarcinilor. Avem, în schimb, un dialog uh, rezonabil și deschis cu privire la domeniile în care putem eficientiza activitatea uh, iar în ceea ce privește multilingvismul, trebuie să spună că avem un sistem foarte complex. în 23 uh, de limbi și începând cu 1 iulie în 24. Însă un lucru este clar. Acest sistem complex de multilingvism se poate fi păstrat doar dacă este eficient. Nu se poate ca să avem multilingvism în 24 de limbi în care în același timp să fie neeficient. Așa ceva nu poate fi finanțat. Ceea ce am făcut în ultimii doi ani este tocmai acest lucru. Nu am redus oferta, ci am spus că lucrurile trebuie organizate mai eficient. Ca de pildă în în ceea ce privește reuniunile de comisii, nu toate pot avea loc marți și miercuri, iar luni și joi să nu folosim uh, interpreții pentru că nu ar avea ce reuniuni să interpreteze. Același lucru este valabil și uh, în ceea ce privește ședințele de plen, care nu se mai desfășoară după ora 11. Câți deputați se mai află în plen după ora 11? Uneori 5, alteori 6. Deci nu ar fi un uh, avantaj pentru deputați uh, să procedăm în continuare la ședințe uh, de noapte, nici pentru public. Nu vrem să periclităm multilingvismul, dar vrem să asigurăm multilingvismul în condiții noi. Doamna Muniz a spus că consultanța independentă de la Washington uh, este lobism. Într-adevăr, există un uh, lobism consacrat uh, la Washington, între timp chiar și la Bruxelles, dar există totuși niște organizații specifice care susțin Parlamentul prin expertiză independentă care vin Uh, cu un control eficient al administrației. An, săptămâna trecută am fost la uh, organizația care se numește Accounting Office. Comisiile și poate dumneavoastră aveți un contact mai strâns cu comisiile din uh, Congresul uh, American. Deci comisiile pot să solicite analiza anumitor programe. Șeful acestei organizații este desemnat de președinte pe o perioadă de 15 ani, nu poate uh, să fie schimbat. Iată că o astfel de structură întărește capacitatea Parlamentului în relațiile cu administrația. Deci, practic, 2000 de uh, salariați uh, vin și efectuează astfel de studii pentru Parlament. Și cred că în această privință avem de învățat. În ceea ce privește documentele, hârtia, este și o chestiune care ține de obișnuință. Știu de că, de pildă, uh, Senatul olandez a introdus acum lucrări care nu mai beneficiază deloc de suport hârtie. Se poate face și așa ceva, însă subscriu la uh, observațiile domnului la măsuri și eu prefer uh, să am un document de hârtie în față, dar poate că lucrurile sau documentele nu ar trebui imprimate de patru sau cinci ori. La Comisia Envi, de pildă, există deci deja acest obicei de a strânge documentele după reuniune care vor fi redistribuite la următoarea reuniune. Deci nu se mai uh, listează de patru-cinci ori. Ele există, uh, dar listate o singură dată. Doamna Vietman spunea că, în special, în ceea ce privește delegațiile, am putea face ceva în ceea ce privește interpretarea. Subscriu aici pentru că uneori se întâmplă ca într-o delegație să fie mulți interpreți decât deputați, ceea ce Uh, uneori uh, face ca mm, activitatea nu se poate desfășura în biroul unui deputat pentru că nu încap 20 de persoane acolo. Cred că aici mai putem analiza lucrurile. Doamna Andreea spune pe bună dreptate că nu suntem încă Statele Unite ale Europei. Aș dori să spun doar sau să confirm ceea ce s-a răspuns deja în campania pentru 2014 nu este vorba de campania electorală, ci de a prezenta activitatea acestei camere și publicului, astfel încât cetățeanul să-și poată forma o opinie proprie. Doamna Herzog se referea la agenții. Uh, cred că este o idee bună, o mai strânsă colaborare aici și în ceea ce privește cele spuse doamna Holmeier, suntem uh, pe aceeași linie de gândire. Pentru doamna Sidonia, dânsa a spus că, într-adevăr, la noi, departamentele de politică lucrează doar pentru raportori sau pentru uh, comisii. Există uh, biblioteca acestor library, dar ea este destul de restrânsă. Va trebui să ne gândim cum anume putem să extindem uh, acest serviciu uh, spre un serviciu de cercetare pentru deputați. Așa că... Mulțumesc, domnule secretar general, pentru faptul că ați răspuns fiecare întrebări. Doamna Herzog dorea să facă o propunere care reia sugestia domnului Lyon ca la fiecare reuniune a noastră să avem un punct pe ordinea de zi privind activitatea grupului de lucru comun. Vom transmite această idee coordonatorilor, dar uh, sunt sigur că, și sunt sigur că aceștia o vor accepta. În ceea ce privește comparațiile făcute între uh, Congresul American uh, și Parlamentul European, s-au ridicat multe întrebări, dar ne vom deplasa acolo și vom vedea cum stau lucrurile. Sunt de acord cu ce spune Klaus Vele. Eu, înainte să încep politica, am, am uh, Uh, vizitat General Accounting Office la Washington în calitate de angajat al uh, uh, Curții de Conturi din Franța și vreau să vă spun că este o organizație, organizație tot, totalmente independentă, care nu are nicio legătură cu lobby-ul și care este atașat Congresului American și permite să aibă aceeași experiență ca administrația americană. Bineînțeles, noi nu putem să avem exact același lucru, dar este bine să ne inspirăm de ce se întâmplă, din ce se întâmplă acolo. S-ar putea ca anul viitor sau poate succesorii noștri peste doi ani să uh, organizeze o, de, o deplasare la un parlament uh, Uh, unde lucrurile sunt uh, asemănătoare cu ce se întâmplă aici. Este vorba de cea mai mare democrație a lumii, Republica Indiană, unde există 18 limbi oficiale, dar la Parlament nu se vorbește decât două, engleza și hindi, fiindcă hindi este una dintre cele 17 uh, limbi regionale Ce mai vorbite. E ca și cum la Parlamentul European n-am avea decât două limbi, engleza și germana. Nu știu care ar fi reacțiile la dumneavoastră în țară, dar la dumneavoastră în țară, dar la mine reacțiile ar fi negative. Uh, iată, și aici este, ne întoarcem la importanța de a vorbi limba maternă, bulgara de pildă. Deci, acum, încă un lucru, trebuie să ne modificăm calendarul pentru a ține cont de, de modificările calendarului biroului și vom discuta asta cu asistenții noștri. Mulțumesc foarte mult oaspeților noștri. Domn, uh, vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că ați rămas peste programul prevăzut. Da, după cum vedeți, pe colegii noștri îi interesează extrem de mult, pe bună dreptate, activitatea dumneavoastră. Și acum trecem imediat la un subiect uh, care interesează și publicul uh, și din această sală, dar și uh, publicul larg care ne urmărește pe internet. Este vorba de cadrul financiar multianual. Îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Cer scuze, spune domnul președinte, înainte de a trece, îmi cer scuze, spune domnul președinte, înainte de a trece la cadrul financiar multianual, trebuie să ne ocupăm de punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de alegerea unui nou vicepreședinte. Ivalo Calfin, care era vicepreședinte propus de grupul social-democrat, uh, și-a dat demisia. Există candidaturi pentru postul de vicepreședinte pentru a-l înlocui pe uh, domnul Calvin. Göran Ferm. Uh, da, îl propunem pe domnul Sabal. Pe doamna Sabal îmi cer uh, scuze. Da, sigur, pentru a alterna uh, sexele și naționalitățile. Mulțumesc că mai avem și alte candidaturi. Nu? Atunci haideți să votăm prin ridicare de mână cine este pentru. Cine este împotrivă? Abțineri și uh, alegem prin aclamație pe doamna Sabal. Vă rog să luați loc lângă mine, doamnă, și lângă colegii dumneavoastră vicepreședinți. Punem aici călărețul. Bun. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba despre cadrul financiar multianual starea de fapt și uh, procedura ulterioară înainte de a da cuvântul raportorilor. Aș dori să vă fac o prezentare generală. După Consiliul European din 8 februarie, cu toții cunoașteți rezultatul Consiliului de pe 8 februarie. Grupurile politice au reacționat. majoritatea negativ. Iar uh, cele mai, mate, cele mai mari patru grupuri politice din Parlamentul European sunt cosemnatare, împreună cu președinții grupurilor, a unei declarații comune uh, după Consiliul European în care își exprimau refuzul de a negocia pe baza acestui uh, document de lucru. Nu înseamnă că se refuză negocierile, ci se refuză negocierile pe această bază. Se solicită, deci, o altă bază uh, de lucru pentru a permite Parlamentului să-și desfășoare uh, rolul în deplinătate. Părerea mea și propria mea analiză, eu nu mă refer aici de Uh, conținut. Grupurile și raportorii, bineînțeles, se vor exprima uh, în ceea ce privește conținutul. Dar vreau să vă spun că pentru prima dată suntem între Consiliul la cel mai înalt nivel, nu miniștri, șefii de stat și de guvern și Parlament, ne confruntăm cu două conflicte. Unul politic simplu, aș putea să spun, nu simplu de rezolvat, ci simplu de definit și de înțeles. Și obișnuit. Pe baza conținutului este vorba de nivelul resurselor financiare, mijloacelor financiare, de care are nevoie Uniunea Europeană pentru anul viitor și în ceea ce privește distribuția acestor mijloace financiare. Aceasta este uh, dezbaterea din fiecare an pe baza bugetului, pe baza cadrului financiar. Pe de o parte vrem mai puțin, pe de altă parte vrem, deci, de cealaltă parte vrem mai mult. Dar avem un al doilea conflict pe lângă acesta politic. Avem un conflict instituțional care se referă la faptul că față de exercițiile bugetare anterioare, numeroase, cadrul financiar multianual se negociază din uh, uh, 1987 la fiecare șapte ani. Avem cadrul instituțional impus de Tratatul de la Lisabona, care a crescut considerabil competențele Parlamentului la nivel legislativ. În majoritatea domeniilor. Iar bazele juridice care, con, care se referă la politicile uh, Uh, în, care se referă la politicile europene, Parlamentul acum ia hotărâri în decizie cu Consiliul de Ministri. La nivel bugetar, tratatul a consolidat considerabil competențele Parlamentului European, dar nu în ceea ce privește resursele, din păcate, aproape deloc, dar uh, substanțial în ceea ce privește cheltuielile cel puțin în ceea ce privește bugetul anual, unde avem acum competențe de amendare la toate liniile bugetare și, până la urmă, după o procedură care se poate dovedi oarecum complicată, avem și posibilitatea de a avea ultimul cuvânt în fața Consiliului de Miniștri. Dar tratatul de la Lisabona nu a schimbat procedura de adoptare a cadrului financiar multianual, care Uh, avem aici procedura uh, anterioară, învechită, care nu mai corespunde situației actuale. Aici uh, cadrul uh, financiar multianual uh, necesită o decizie unanimă din partea Consiliului, iar Parlamentul are competența de a aproba, este un fel de ratificare, să spunem, ca și cum ar fi vorba de un tratat internațional Parlamentul poate să voteze global amendamentul fără să înainteze amendamente, poate să voteze da sau nu. Dar bugetul anual, care trebuie să respecte plafoanele respectate de cadrul financiar multianual, e bine, în ceea ce privește bugetul anual, aici avem, suntem pe picior de egalitate cu Consiliul de Ministri. Aceste noutăți introduse de tratatul de la Lisabona, se pare că nu sunt cunoscute de Consiliul European, în mod voit, după părerea mea. Am avut ocuz, ocazia, și eu mai face acest lucru, dar eu am vrut ca președinte al Comisiei pentru Bugete să îmi uh, exprim dezamăgirea, descumpănirea, mânia chiar față de faptul că, în ciuda faptului că încă din prima zi, la primele întâlniri pregătitoare ale negocierilor între delegația Parlamentului și Troica președinților Consiliului, 12 octombrie 2011. La fiecare întâlnire fie că este vorba de întâlniri oficiale sau oficioase, publice sau private. Cu fiecare rezoluție votată de Parlamentul European, cu fiecare uh, luare de poziție a președintelui Schulz în mod public, dar și la nivelul uh, întâlnirilor uh, în conformitate cu articolul 324, sper că nu mă înșel, din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, când se întâlnește cu președinții celorlalte instituții. În ciuda faptului că în iulie, în luna iulie, am uh, eu, în numele dumneavoastră și uh, în numele Parlamentului, i-am transmis ministrului Mavroianis care asigura președinția cipriotă, i-am transmis un document pe care l-ați citit cu toții, care, care delimita această uh, demarcation line, care uh, delimita în cadrul uh, cutiei de negocieri, uh, structurii de negociere, aspectele legate de buget, care puteau să fie analizate de Consiliu și aspectele care țineau de legislativ, unde nu se poate lua o hotărâre de, Consiliul, de către Consiliul European fără să uh, beneficieze de acordul Parlamentului European. Deci am făcut această demarcație foarte clară. Și totuși Consiliul s-a derulat ca înainte, ca și cum ar fi existat tratatul de la Lisabona, ca și cum Parlamentul ar fi fost o instituție secundară. Un soi de organism consultativ pe care îl consultăm așa din curtoazie. Și după aceea, ca să fie mulțumit, îi lăsăm și bacșiș. Dar noi, Parlamentul European, ne mulțumim cu un bacșiș? Noi oare am uitat că există tratatul de la Lisabona? Și am uitat că datoria noastră juridică și politică, instituțională, este aceea de a asigura faptul că există tratatul de la Lisabona și că Parlamentul își merită numele de Parlament. Iată care este miza, după părerea mea. În momentul în care eh, spun că mm, Consiliul European nu a cunoscut Um, a dat dovadă de necunoașterea tratatului. Cum s-a întâmplat acest lucru? În două feluri. Uh, raportorii, președinții, președinții grupurilor, bineînțeles, pot confirma acest lucru sau, sau uh, pot să mă contrazică, dar este important să se spună aceste lucruri, să avem această discuție public astăzi, înainte de Uh, a ne întâlni cu comisarul Lewandowski la ora 15. Uh, poate putem să-l întrebăm și să întrebăm și pe domnia sa ce părere are, ce părere are instituția sa, dar zic că Constituția este gardian al, tratat, al uh, tratatelor. Lucru care se pare că este uitat uneori și vă spun asta în șoaptă. E limpede că există o necunoaștere a tratatului, nu s-a ținut cont de tratat, a fost încălcat în ceea ce privește cele 48 de pagini de ale concluziilor Consiliului care țin de uh, aspecte legislative. Ei bine, dacă Consiliul European consideră că aceste concluzii sunt orientări politice care reprezintă instrucțiuni date miniștrilor, instrucțiuni de negociere în vederea deschiderii negocierilor, fiindcă miniștrii au o marjă de manevră. Bun, nu spun nimic. Consiliul European este, își desfășoară rolul, tratatul specifică că nu are competență uh, legislativă, nici bugetară are competențe de orientări. Iar în ceea ce privește cadrul uh, financiar multianual, are competența de uh, uh, a fixa niște cifre, uh, linii mari. Acesta este rolul său, da. Un, o sumă globală, să o repartizeze la nivelul politicilor și să se asigure, bineînțeles, că Parlamentul este de acord. Da, asta este rolul său. Dar, în momentul în care se intră în amănunte în ceea ce privește modul în care aceste cifre în linii mari pe categorii vor fi repartizate la nivel de defalcat pe țară și defalcat pe politici și la nivel de subpolitici pentru politicile cele mai costisitoare, politica agricolă, fondurile structurale și politica de coeziune. Ei bine, aici Consiliul European nu-și mai îndeplinește rolul. Și dacă consideră că aceste 48 de pagini de concluzii sunt uh, un mandat imperativ dat miniștrilor de resort și că, și că aspectele de acolo nu mai pot fi negociate cu Parlamentul European. Chiar în domeniile unde Parlamentul European are de acum înainte competențe de amendare, ceea ce nu, era, nu se întâmpla înainte, atunci se încalcă tratatul. Apoi, se încalcă și competența bugetară a Parlamentului. Fiindcă, în momentul în care plafoanele, suma totală a bugetului și plafoanele pentru fiecare categorie sunt fixate la un nivel atât de scăzut pentru unele categorii, la cheltuielile pentru la creditele de angajament, un plafon. Și plafon nou fiindcă înainte nu am negociat acest lucru și Van Rompuy ne-a spus acest lucru luni, un plafon pentru creditele de plăți la un nivel foarte scăzut. Atât de scăzut încât, de fapt, în realitate, bugetul pe următorii șapte ani a fost deja hotărât în aceste 48 de pagini. Iar competența Parlamentului European în bugetul anual este redusă la zero. Ce tot ce poate să facă este să transfere de la o linie la alta și nu avem decât competențe de transfer. Dar jocurile au fost deja făcute, iar acest lucru, după părerea mea, reprezintă o încălcare a tratatului în ceea ce privește competențele Parlamentului European. Deci, iată, aici se uh, zugrăvește un mare semn de întrebare. În ceea ce privește analiza juridică, Vă reamintesc faptul că procedura internă a Parlamentului prevede faptul că decizia pe care trebuie să o ia Parlamentul European în ceea ce privește poziția Consiliului în cadrul acestei proceduri care se numește acum de aprobare. Este pregătită nu numai de Comisia pentru Bugete, ci și de Comisia pentru Afaceri Constituționale ultima dată, cele două comisii au întocmit un raport, un raport separat care a fost analizat în plenară, votat printr-un vot unic, bineînțeles, dar aceste două comisii au uh, lucrat în paralel și, de această dată, la fel, Comisia pentru Afaceri Constituționale trebuie să își desfășoare rolul în deplinătate. Dacă sunteți de acord, voi propune președintele, președintelui Comisiei AFCO să avem o reuniune uh, împreună pentru a ne putea să facem, pentru a putea să facem schimb de păreri și pentru a ne armoniza pozițiile. Iată, deci, primul aspect pe care doream să-l ridic în fața dumneavoastră și uh, să vă întreb ce părere aveți. Al doilea aspect. Ce se va întâmpla acum? În primul rând, dacă Consiliul European a intrat, iată, în unele detalii în ceea ce privește cifrele uh, care se, pe care le aveți acolo, negru pe alb, foarte exact, Consiliul foarte bine a fixat sume pentru categorii și subcategorii. Dar acum urmează amănuntele, detaliile. La categoria 1A sunt finanțate mai multe politici. Avem o majorare a creditelor propusă pentru această categorie, care este de două ori mai mică decât cea propusă de Comisia Europeană, dar există. Și atunci va trebui să se facă unele precizări. Uh, câți bani pentru cercetare, câți bani pentru învățarea continuă și, tot, și așa mai departe pentru toate rubricile acestei categorii. Cum facem acum? În mod normal, Comisia Europeană este uh, cea care, plecând de la constatările Consiliului European, este cea uh, care ajustează această defalcare față de propunerile inițiale. Când dorim să facă acest lucru Comisia? Mai devreme sau mai târziu? Noi, Comisia pentru Bugete din Parlamentul European, dorim să avem un cuvânt de spus în amonte, înainte să facă Comisia acest lucru? Sau să reacționăm abia după ce lucrurile vor fi uh, hotărâte? bineînțeles dumneavoastră, membrilor comisiei și raportorilor. Vă adresez această întrebare. În al treilea rând, în afară de cifre, în afară de sume care trebuie precizate, bineînțeles, ă, aspectul ă, manifestarea juridică a concluziilor ă, Consiliului va duce la patru tipuri de text, de texte juridice, mă refer. 3 se referă la bugetul propriu-zis și apoi uh, textul legislativ. În ceea ce privește bugetul, avem două texte complementare, uh, strâns legate. Este vorba de CFM, tabelele detaliate, rubrici și asta este regulamentul CFM adoptat în unanimitate de Consiliul de Ministri, după ce a fost aprobat de Parlamentul European, cu majoritate. Este vorba de 378 de deputați care să voteze pentru. Toți ceilalți prezenți indiferent cum au votat, indiferent dacă au fost prezenți sau nu, sunt, se consideră că votează împotrivă, iar apoi avem acordul interinstituțional care rămâne uh, acela dinainte tratatul de, tratatului de la Lisabona. Uh, trebuie să fie, semnat de com- să fie semnat de comisie. Și să nu credeți că e lucru puțin. Deci se, este angajat aici și comisia, care are competențe de negociere. în momentul în care la comisie se spune că uh, eu n-am nimic de spus în ceea ce privește acest lucru. Uh, Consiliul și Parlamentul decid. E bine, nu. Comisia are ceva de spus. Are un cuvânt de spus. La nivel politic. Este brațul executiv. Are monopolul inițiativei. Comisia a propus, a pus pe masa negocierilor aceste cifre. Și apoi Comisia trebuie să execute hotărârile luate. Și are, nu trebuie uitat, un cuvânt de spus în momentul în care se ia decizia în ceea ce privește acordul interinstituțional. Acestea sunt cele uh, două texte juridice. În momentul în care ajung în Parlamentul European, fac uh, obiectul unui vot unic, fiindcă se aprobă acest pachet care cuprinde aceste două elemente. Mai apoi, Decizia în ceea ce privește resursele proprii. Din păcate, aici rămâne în picioare procedura de consultare a Parlamentului European. Uh, noi votăm, dar Consiliul poate să nu țină cont de avizul negativ al Parlamentului. Apoi avem și dimensiunea legislativă, a patra categorie. Este vorba despre 70 uh, de ordine de mărime, proiecte legislative, Aici uh, avem poate uh, șase care sunt foarte importante la nivel uh, bugetar. Mai ales cele legate de PAC, fondurile structurale, fondul de coeziune și poate mm, chiar și raportul uh, colegului Dominic Riche în ceea ce privește facilitatea conectarea Europei, în ceea ce privește transportul, apoi uh, învățarea continuă, programul cadru pentru cercetare. Iar aici Parlamentul are drept de a înainta amendamente, dacă dorește. Și Comisia uh, Legislativă a Parlamentului este cea care are competențe în acest domeniu și care va avea un cuvânt de spus. Și uh, ultimul punct, al patrulea. Modul în care... Care este situația pentru Parlament acum? Din păcate, nu am putut să reunim uh, grupul de coordonare la uh, summitul Parlamentului. Este vorba de grupul de contact cu președinția uh, uh președintelui Schulz, dar fiindcă președintele Schulz este bolnav, Uh, un caz de gripă destul de gravă, îi urăm uh, multă sănătate, dar din păcate nu a putut nu și-a putut onora întâlnirile din această săptămână. Abia săptămâna viitoare ne vom ad- adopta planul de acțiune și strategia parlamentară. Se prea poate ca Parlamentul European la uh, întâlnirile din uh, din luna martie de la Strasburg să nu aibă încă textele juridice, dar va trebui să dea un răspuns politic oficial în ceea ce privește rezultatele Consiliului European, fiindcă am avut deja reacții politice, comunicate de presă, dar noi, ca instituție, va trebui să uh, luăm o poziție. Am început, deci, să uh, discutăm cu raportorii care uh, ne vor prezenta lucrurile, iar luna martie vom avea o rezoluție pentru a explica poziția Parlamentului European față de concluziile Consiliului. Trebuie să ne pregătim, deci. Mai apoi, va trebui ca noi, ca Parlament, în mai multe formule, să derulăm negocierile pe dimensiunea bugetară. Avem aici comisia noastră, comisia pentru bugete, și interlocutorul nostru interlocutorii noștri vor fi miniștri de afaceri uh, europene, Consiliul pentru Afaceri Generale. Și față de procedurile anterioare, Consiliul European a menținut posibilitatea de a organiza reuniuni de informare, preinformare, postinformare pe marginea Consiliului GAERC, așa cum s-a întâmplat la președințiile poloneze, daneză și cipriotă. Dacă este metoda cea bună sau nu, nu am discutat încă cu raportorii. Eu unul nu știu ce să zic. O să discut cu vicepremierul irlandez, Gilmore, care prezidează GAERC pe acest dosar cu doamna Lucinda Creighton, ministru pentru afaceri europene adjunctul său. v- voi discuta cu președinția irlandeză pentru a vedea cum, care este interpretarea sa. Dar, uh, cum spuneam, uh, noi suntem obișnuiți să ne ocupăm de aspectele bugetare, avem raportori cu mare experiență în acest domeniu. Apoi mai avem și dimensiunea legislativă. Și mi se pare, cred, vom vedea ce părere are și președintele Schulz și grupul de contact, că trebuie să avem mare grijă să, uh, ca aceste două dimensiuni să se deruleze în paralel, pentru a permite par- Parlamentului European să poată da o apreciere politică atât uh, progresul uh, dintr-o dimensiune, cât și progresul din cealaltă. Să vedem care sunt uh, rezultatele la care putem ajunge în ceea ce privește bugetul și în ceea ce privește uh, dimensiunea legislativă, pentru ca Parlamentul, uh, per ansamblu, uh, să ia hotărârea de a da undă verde, fiindcă, să zicem, a obținut garanțiile necesare, contrapartidele, amendamentele legislative și toate transferurile de care avea nevoie pentru a-și desfășura competențele legislative și care reprezintă uh, alegerile grupurilor politice sau Parlamentul constată că nu se poate așa, că marșa este prea importantă, că uh, conflictul este prea grav, iar atunci vom vedea care vor fi consecințele. Iată ce. Uh, iată cum se prezintă lucrurile la ora actuală, după părerea mea. Stimați colegi, Reimer, uh, uh, domnul raportor, vreți să luați cuvântul? Uh. Foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că, de fapt, problemele esențiale au fost menționate deja de către dumneavoastră, fiind o prezentare foarte corectă și uh, profundă. Aș dori să spun că, în baza dezbaterii din cadrul conferinței președinților, trebuie să insistăm asupra faptului ca președintele Consiliului European și Comisia să ne pună la dispoziție documentele care au fost solicitate de către președintele Comisiei noastre, pentru că nu este admisibil ca informații legate de repartiția banilor, indiferent în ce formă, să nu fie eh, cunoscute de către noi. Uh, și să fie altele decât ceea ce secretariatul a putut să ne furnizeze până acum în legătură cu anumite facilități pentru anumite state membre. De altă parte, dacă această cifră ajunge deja lista la 18,9 miliarde, deci ă, nivelul între 6 până la 8 miliarde ă, de ă, diverse facilități este atinsă și în același timp uh, nu se ține seama de inflație și nu se ține seama de doleanțele Parlamentului. Deci eu nu sunt pregătit să începem negocierile dacă nu primim documentele care au fost solicitate de către președintele comisiei noastre uh, din partea comisiei. Uh, pentru că este de fapt o variantă de a lucra care nu este adecvată structurilor democratice din Uniunea Europeană și Uh, Parlamentul European. Un cadru financiar multianual trebuie să însemne mai mult decât asemenea facilități și uh, adunarea uh, doleanțelor speciale care vin uh, de pe plan național din partea anumitor state membre. Eu uh, uh cred că trebuie să mai analizăm încă o dată foarte atent cifrele uh, și poate și Comisia ne poate confirma, pentru că tabelul în ce privește prețurile constante este corect, dar în uh, ce privește prețurile curente, s-ar putea să apară diferențe. Și atunci mă întreb care trebuie să fie baza noastră de calcul și dacă nu va fi nevoie de rectificări ulterioare. Deci, um, atât aș vrea să comentez în legătură cu ceea ce ni se furnizează nouă ca cifre în cadrul unor documente oficiale. În uh, ce privește creditele de plată și creditele de angajament? Uh, Există problema cum putem să uh, trecem putea de la 160 uh, uh, la uh, 908 pentru că după anul 2020 situația s-ar putea să fie mai problematică decât la finele acestui cadru financiar multianual. Eu aș spune că cifra 8 sau 10 în care sunt concluziile Consiliului European ne spun care va fi problema în legătură cu creditele de angajament care trebuie până la urmă să acopere diferența. Asta înseamnă oare că ajungem la 908 angajamente? Pentru că de aici decurg și uh, concluziile pentru comportamentul nostru general. Dacă se solicită până la urmă o reducere cu 5% a efectivelor uh, tuturor instituțiilor noastre, uh, va trebui să ne gândim care vor fi consecințele acestor măsuri de, de economie, pentru că fiecare instituție trebuie să țină seama de propriile particularități activităile sale. Parlamentul nu poate să se supună unor rigori care nu sunt specifice modului nostru de funcționare, inclusiv în ce privește uh, angajații instituției noastre. Și acest lucru trebuie să fie avut în vedere și nu putem uh, accepta uh, din start o asemenea propunere. În ce privește procedura, cred că ar fi corect să ajungem la o uh, Uh, rezoluție pentru luna martie pe care să o pregătim împreună cu grupurile noastre politice pentru ca tot ceea ce înseamnă prioritățile noastre să uh, poată fi susținut. Și există și subiectele tradiționale în ce privește flexibilitatea de la începutul și până la finele uh, cadrului financiar multianual. Va trebui să analizăm această problemă. Oare marile proiecte uh, nu vor ajunge până la urmă să fie din nou dezavantajate? Trebuie să ne gândim la deciziile noastre din uh, raportul intermediar. Este nevoie de o revizuire obligatorie, uh, comisia va trebui să o efectueze, să nu se mai eschiveze, pentru că la un moment dat sigur că va trebui să fie um, aleasă și o nouă comisie care va depinde până la urmă de uh, aprobarea din uh, Parlament. Dar, pe de altă parte, uh, trebuie să ținem seama și de aspectele geografice și uh, Parlamentul uh, trebuie să aibă dreptul eventual să se pronunțe pe parcurs în ce privește obligațiile comisiei. Iar în ce privește revizuirea, flexibilitatea, decizia luată la nivelul Consiliului nu este satisfăcătoare din punctul nostru de vedere, dar în legătură cu uh, mijloacele uh, impuse la dispoziție, cred că și Anne Jensen uh, va spune uh, dacă uh, putem opera cu ceea ce se propune. Iar în uh, ce privește această rezoluție, trebuie să ne spun și care sunt uh, punctele noastre de vedere în legătură cu cadrul financiar multianual, uh, pentru că uh, nu este suficient un briefing și un debriefing la finele lunii martie. Trebuie să vedem cum vor demara negocierile cu președinția pentru a putea vedea unde sau pot înregistra progrese sau unde există o opoziție prea fermă la nivelul Consiliului. În ce privește uh, modul în care am putea eventual să facem o breșă. Comisia la mijlocul lui februarie 2006 a uh, reușit să uh, facă o prezentare a Uh, cifrelor uh, pe care noi a trebuit să le adaptăm în ultimul moment al negocierilor. Și acum uh, este o decizie strategică care va fi momentul oportun pentru o uh, intervenție de acest tip. Și cred că în acest context trebuie să avem în vedere paralelitatea negocierilor între aspectele bugetare și aspectele legislative, astfel încât, dacă se va ajunge totuși la un acord, uh, să amânăm votul final până când vom ști în ce direcție se îndreaptă marile blocuri legislative, astfel încât pretențiile noastre de calitate și de respectare a priorităților noastre politice să fie respectate. Iar dacă ne gândim și la termenul de șapte ani și uh, uh, nu uh, vor exista elemente de reformă care să susțină aceste proiecte pe o perioadă de șapte ani, atunci sigur că se pune întrebarea dacă există și soluții alternative care să se refere la perioade mai scurte, de pildă la o perioadă de cinci ani pentru că nu trebuie să acceptăm de la bun început proceduri care nu acceptă ajustări și adaptări astfel încât noi să uh, ne putem realiza uh, obiectivele prioritare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Reimer. Ivailo. Intervenție fără microfon. I agree uh, completely with your... Sunt absolut de acord cu sugestiile pe care le-a făcut Reimer. Cred că Parlamentul trebuie să acționeze acum, după ce cunoaștem concluziile Consiliului. Bineînțeles că este nevoie de mai multe documente, să vedem care sunt cifrele pe care Comisia le propune trebuie să așteptăm niște documente suplimentare, dar în același timp trebuie să pregătim reacția Parlamentului. Și și această reacție cred că trebuie să fie una care să corespundă a ceea ce am uh, discutat noi până acum. Nu putem comenta uh, aspectele legate de acord, pentru că de multe ori spunem că atunci când uh, Consiliul stabilește niște uh, limite financiare joase, uh, se ajunge la consecințe negative. Dar uh, este clar că prin propunerea uh, care uh, a fost agreată la nivelul Consiliului, noi nu ne putem atinge toate obiectivele iar uh, președintele Van Rompuy nu a fost uh, luni deloc convingător atunci când a venit în fața Parlamentului pentru a încerca să apere propunerile bugetare care au fost agreate. Noi trebuie să negociem cu Consiliul și uh, cred că trebuie să pregătim în detaliu aceste negocieri, pentru că eu cred că Consiliul Um, în anumite um, aspecte probabil că uh, va rămâne reflectare. Noi ne dorim flexibilitate, dar pentru flexibilitate este nevoie de majoritate calificată, nu de unanimitate la nivelul Consiliului. Noi avem nevoie de fonduri suplimentare uh, pentru creditele de plată, dar uh, trebuie să existe din acest punct de vedere flexibilitate, pentru că altfel șefii de state vor încerca să reducă și mai mult cifrele prevăzute pentru plăți și asta va spori eh, problemele pe care le avem noi acum cu plafoanele foarte scăzute. Deci eh, va trebui să insistăm asupra necesității de flexibilitate pentru ca eh, fondurile care erau deja prevăzute în buget să poată fi utilizate. În ce privește creditele de plată, eu cred că și plățile extraordinare pe care probabil că le vom mai discuta cu comisarul Lewandowski în această după amiază trebuie să fie asigurate. Ceea ce ni se propune acum nu este serios. Trebuie să existe o legătură între plafonul plăților de obiectivele noastre. Probabil Consiliul va fi tentat să reconsidere aceste cifre. Va trebui să intrăm în detaliu și în ce privește revizuirea la jumătate de perioadă. Am discutat acest lucru ieri. Dar uh, chiar dacă există uh, o anumită obligativitate, uh, poate fi blocat de către un membru din Consiliu. Deci asta înseamnă că se poate bloca până la urmă efectuarea revizuirii la jumătate de termen. Dacă noi ne dorim, trebuie să existe și proceduri care să nu permită o blocare la nivelul Consiliului. Pentru că altfel un stat membru poate să spună nu și uh, lucrurile se împotmolesc. Bineînțeles că vom discuta cheltuielile pe, de la o rubrică la alta și uh, să nu ajungem la acele priorități negative despre care noi am vorbit. Noi uh, sperăm ca uh, și la nivelul comisiei să găsim până la urmă o deschidere în ce privește redistribuirea pe rubrici dacă nu există la nivelul Consiliului disponibilitate de a mări plafonul bugetare. Și și președintele de comisie și Reimer au spus că trebuie să ne gândim la documentele care constituie baza legală și la întregul pachet din cadrul financiar multianual de cheltuieli. Eu cred că toate ă, negocierile privind ă, baza legală trebuie să fie finalizate, trebuie să existe această legătură, trebuie să vedem în Parlament cum putem progresa din acest punct de vedere. Eu cred că ar trebui să uh, facem o listă de priorități pe care să le primim din partea comisiilor. Să spunem că aceasta este uh, lista cu care ne prezentăm la Consiliu și de la care nu ne abatem. Dar poate că va trebui să discutăm cu comisiile, să vedem care este percepția lor, pentru a putea lega negocierile referitoare la cadrul financiar multianual cu negocierile privind uh, în baza legală și în felul acesta să ne sporim posibilitatea de a ne atinge obiectivul. Cred că aceste lucruri trebuie să fie discutate, inclusiv în discuțiile noastre prin grupuri. Mulțumesc, Ivailo. Ana Jensen, dorești să intervii? Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt absolut de acord cu lucrurile care au fost spuse până acum, cu analiza care a fost făcută referitor la acordul la care s-a ajuns. Uh, și bineînțeles că ceea ce privește resursele proprii nu există multe noutăți de semnalat, este nevoie de mai multe dezbateri, inclusiv în ce privește cheltuielile, deci principiul încă are o serie întreagă de piedici interne. Iar uh, eu cred că noi trebuie ca resursele proprii să le menținem pe agenda discuțiilor, pentru că până la urmă noi am reușit să facem acest lucru și într-o oarecare măsură am reușit să creăm o înțelegere că nu este vorba despre a introduce taxe suplimentare care ar putea să creeze dificultăți Uniunii Europene, ci că este mai degrabă un sistem uh, care se va efectua uh, la, uh, prudent, va fi transparent, se va baza pe echitate și uh, că ar putea să fie analizate și de către șefii de state. Sigur că cei care se confruntă cu alegeri în perioada imediat următoare, nu trebuie să aibă sentimentul că întâmpină dificultăți mai mari decât cei care nu se află într-un an electoral. Deci, în ce privește Uh, taxa pe valoare adăugată, a existat la un moment dat o propunere de modificare a nivelului ei, dar până la urmă propunerea a fost retrasă. Iar în ce privește uh, taxa pe transport și taxa pe tranzacțiile financiare, o serie de țări uh, Uh, au fost uh, de acord, 11 uh, dintre ele, altele um, au făcut propuneri de alte resurse proprii care ar merita să se afle în atenția noastră. Oricum este important ca dezbaterea să rămână deschisă și În orice caz este limpede că avem nevoie de un sistem de uh, resurse proprii. Sigur uh, că trebuie să ne concentrăm nu doar pe deciziile care s-au luat privind uh, cadrul financiar multianual, dar Parlamentul trebuie să facă tot ce îi stă în puteri pentru a exista Uh, transparență și un mod rezonabil de echilibrare um, a utilizării propriilor resurse. Grupul meu politic consideră că este important să ajungem la o soluție, inclusiv în ce privește ralul și cred că partea nefericită a acestui acord este că ă, nu a fost modernizat bugetul în măsura în care noi ne-am fi dorit să se întâmple acest lucru și că avem o serie întreagă de exceptări care mie mi se par de-a dreptul ridicole și acesta este un aspect de-a dreptul trist. Mulțumesc, An. Salvador Gariga. Ah oui, Ialeu. <laughs> Ouais, juste. bon, euh, nu am multe de adăugat pentru că am avut ieri o întâlnire cu grupul de negociere și ceea ce s-a spus uh, reflectă concluziile la care am ajuns la întâlnirea de ieri. Vreau să vorbesc despre două aspecte. După cum s-a spus, discuția privind flexibilitatea trebuie să fie una tehnică până la final, pentru că ceea ce am auzit la întâlnirea cu președintele uh, Rompoy și ceea ce a spus Barroso uh, unul susține flexibilitatea celelalte mai puțin, există o problemă aici. Cred că lucrurile trebuie să fie definite de la bun început în detaliu. Cred că este o chestiune esențială. Dacă deciziile se iau în unanimitate și nu cu majoritate calificată, întreg procesul poate fi blocat la un moment dat. În al doilea rând, în ce privește rapoartele privind resursele proprii, eu cred că inclusiv la nivelul Consiliului European nu s-a discutat problema resurselor proprii. Noi am introdus pe agenda această problemă, dar uh, nu s-a dorit recunoașterea problemei ca atare deși întreaga procedură dovedește că finanțarea prin contribuții din partea bugetelor naționale este un sistem care la un moment dat se blochează și nu va putea să funcționeze. Ceea ce se găsește acum în text nu există uh, date în ce privește taxa pe valoare adăugată și taxa pe tranzacțiile financiare, deci uh, uh, tot ceea ce consideram noi că poate fi utilizat pentru resurse proprii nu s-a bucurat de atenția pe care am dorit-o. Eu cred că trebuie să ne întrebăm ce dorim să obținem ca angajament politic vis-a-vis -vis de resursele proprii. Pentru că eu cred că nu vom obține nimic dacă nu vom lega aceste deziderate de discuțiile privind cadrul financiar multianual. Noi trebuie să ne gândim, ne dorim o foaie de parcurs pentru resursele proprii în general pentru că trebuie să ne gândim uh, că ne dorim 640 uh, de um, modalități de resurse proprii. Noi putem obține lucruri concrete, de pildă ă, date referitoare la taxa pe valoare adăugată, dar trebuie să existe și un acord politic pentru a discuta între Parlament și Consiliu problema resurselor proprii. Este nevoie însă și de o foaie de parcurs care să fie convenită cu date fixe, ă, pentru că ă, trebuie să medităm asupra acestor aspecte, să avem un proiect foarte clar în ce privește rezoluția noastră din luna martie. Mulțumesc, Jean-Luc. În ce privește flexibilitatea, săptămâna trecută am asistat la o prezentare pe care a făcut-o guvernul francez uh, în uh, urma întâlnirii Consiliului European și în presă am uh, citit uh, și prezentările făcute în diverse țări. Cu un oarecare amuzament și Reimer, care zâmbește acum, a făcut aceeași uh, impresie, dacă am face o sumă a ceea ce s-a scris, cred că ar trebui să fim satisfăcuți, pentru că fiecare guvern a spus, sigur s-au făcut unele mici reduceri, dar în general lucrurile uh, sunt foarte mulțumitoare. Scrisoarea pe care eu am scris-o săptămâna trecută și dumneavoastră ați primit o copie uh, uh, președintelui Van Rompuy și președintelui Barroso, am spus că avem nevoie de același nivel de informare de care dispune și Consiliul pentru a putea analiza rezultatele bugetare și politice ale opțiunilor făcute de către Consiliul European și avem nevoie de fișe foarte clare de la o țară la alta. Deci dosarele în baza cărora a lucrat Consiliul pentru că fiecare a lucrat pe fișe specializate pe fiecare țară. Noi avem nevoie de ele. Și eu cred că vom vorbi despre acest lucru și după amiază cu președintele Lewandowski. Este foarte important pentru că atâta timp cât nu dispunem de aceste informații, suntem mai puțin bine informați decât Consiliul și nu putem lucra la nivel de egalitate. Ceea ce s-a spus uh, în prezentarea făcută în Franța, totalul cifrelor, chiar dacă nu este entuziasmant pentru viitorul uh, instituțiilor europene, dar s-a introdus un paragraf, un aliniat, că flexibilitatea trebuie să fie cât mai mare. Asta înseamnă 50 de miliarde de euro în plus Bun, dacă adăugăm 50 uh, de miliarde uh, de euro în plus, uh, situația ar fi foarte diferită față de situația pe care o cunoaștem. Deci, observ că există Sigur, flexibilitatea comportă foarte multe aspecte între categorii, între liniile bugetare, de plafoanele stabilite, de plafonul total, dar dacă dorim să ne gândim în ce privește marșa de manevră, există două niveluri. Un prim nivel poate utiliza și conserva pentru noi excedentul pe care îl constatăm la finele anului, în raport cu bugetul votat. Deci există în uh, anumiți ani excedente. Dacă uh, plățile sunt stabilite la un plafon foarte jos, sigur nu va exista un excedent. Celălalt nivel, utilizarea marșelor neutilizate a unor sume disponibile în cadrul unor marje între bufonul, între plafonul votat în cadrul bugetului și marja de manevră prevăzută. În perioada 2007-2013 constatăm că mă refer în ce privește controlul bugetar. 10 miliarde euro marjă privind uh, creditele de angajament, care erau prevăzute, ci din potrivă, în momentul de față, ne rămân 66 de miliarde de credite de uh, plată neutilizate. Deci, acesta este pentru perioada 2007-2013, în care marja era doar de 44%. Deci, 84% au fost folosite. Cum spune raportorul nostru, în cadrul negocierilor trebuie să ținem seama de bugetul real pentru 2013, pentru că uh, noua perioadă 2014-2020 uh, uh, demarează în cadrul unei baze noi. Deci, dacă noi am fi avut în cadrul bugetar 2007-2013 o flexibilitate, asta ar fi însemnat că am fi avut dreptul să utilizăm uh, acele sume care erau văzute pentru marja de flexibilitate. Deci noi am fi dispus de sume sensibil mai ridicate. Este una dintre opțiunile posibile pe care le putem negocia pentru viitor. Consiliul European uh, este în această stare de spirit uh, care ar permite negocierea. Pe de altă parte, dacă flexibilitatea ar urma să fie decisă în unanimitate, așa cum interpretează Serviciul Juridic al Consiliului, pentru cadrul financiar uh, uh, actual. Um, asta ar însemna că acei 0,03 din uh, PIB nu ar putea fi folosiți dacă există opoziția unui stat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele introductive și pentru analiza pe care ați făcut-o. Este foarte important să fim informați despre modul în care va funcționa această procedură și despre maniera în care va trebui să reacționeze în următoarele luni Parlamentul. Dacă suntem de acord cu ce au spus uh, Ivan Calfin și Raimo Böge, pot să vă spun că sunt 100% convins și de analiza dumneavoastră. Un buget trebuie să fie fiabil, de încredere, trebuie să fie previzibil, trebuie să fie durabil și trebuie să ducă la niște avantaje economice și sociale care să justifice cheltuielile. Consiliul a căzut de acord în ceea ce privește următoarea perioadă de programare, și cred că Consiliul se compune din uh, oameni raționali. De aceea plec de la premisa că și dânsii sunt convinși că au ajuns la uh, singurul lucru la care se putea ajunge. Până la urmă avem un buget pentru 27 de state membre. Cred că e important de menționat faptul că uh, noi uh, nu, în Parlament nu deținem neapărat monopolul reprezentării intereselor cetățenilor noștri. Trebuie să uh, ținem cont de aceste diferite realități. Sigur, nouă în această comisie nu ne place acest acord și e valabil această afirmație pentru toate grupurile politice. Comisia a stabilit niște obiective politice și a prevăzut și mijloacele necesare pentru atingerea acestor obiective. Acum știm că odată cu CFM-ul adoptat, nu va fi posibilă atingerea tuturor acestor obiective, de aceea vor trebui căutate o alternative pentru a, aceste deficiențe de finanțare. O posibilă alternativă ar fi aceea de a uh, prelungi actualul cadru financiar multianual sau de a-l modifica. Sigur că nu este timp suficient acum pentru o analiză completă. O vom face și în reuniuni viitoare. O altă alternativă, așa cum au spus și colegii, ar fi ca uh, să putem veni cu modificări în ceea ce privește această propunere de buget, nu neapărat în ceea ce privește cifrele de pildă, o flexibilitate uh, mult mai mare în ceea ce privește transferurile de la anumite rubrici la altele. O posibilitate de a crește uh, cadrul financiar multianual, o marjă globală care să fie reportabilă de la un an la altul. Un cadru financiar multianual nu înseamnă neapărat că trebuie să avem o un termen de șapte ani, nu se spune nicăieri acest lucru, și apoi în ceea ce privește unanimitatea în Consiliu, atunci când este vorba de decizii care vizează bugetul. Și sigur că e important să ținem cont și de prevederile tratatului de la Lisabona, atunci când este vorba despre resursele proprii. Așa cum a spus și domnul raportor și cum este opinia dominantă în această comisie. Și apoi mai sunt și o serie întreagă de măsuri unde noi, în calitate de Comisia de Buget, uh, va trebui să acordăm echipei noastre de negociere mandatul corespunzător. De aceea, credem că ar fi util ca începând din 2014, Consiliul să și dea curs uh, angajamentelor de plată și uh, Uh, să sperăm că în viitoarele luni se va ajunge și la o concluzie. Mulțumesc, Alexander Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. De data asta voi vorbi germană. Definiția nebuniei este de a face mereu același lucru și de a ajunge la alt rezultat. Uneori am senzația că Parlamentul se comportă așa vis-a-vis -vis de Consiliu. Se plânge despre abordarea bugetară, amenință, dar pe urmă se bazează pe acordurile scrise care, la rândul lor, nu sunt îndeplinite. Nu știu de câte ori poți face acest lucru ca Parlament fără a-ți pierde autostima. Este o componentă esențială. <clears throat> Uh, ideea că dacă astfel de acorduri nu au fost îndeplinite în 2011, 2012, 2013. De ce ne mai încredem în viitor? Că doar am asistat la aceste situații în anii precedenți. Nu valorează nici hârtia, nici cât hârtia aceste acorduri. Nu vorbim aici doar despre adoptarea CFM, ar trebui să existe o negociere reală între Parlament și Consiliu. Asta corespunde uh, opiniilor exprimate și aici în uh, Parlament, de reprezentanții diferitelor grupuri politice. Dar în același timp nu trebuie doar să venim cu amenințarea, ci trebuie să existe disponibilitatea de a îl pune și în practică uh, și nu să venim în ultimul moment uh, și să batem în retragere. Uh, sigur, bugetele anuale sunt uh, importante, dar uh, cadrul financiar multianual pe cei șapte ani nu stabilește doar cum se repartizează un uh, bil, bilion de euro, ci stabilește și prioritățile pentru acești șapte ani, astfel încât în șapte ani vom putea vedea ce am făcut corect și ce nu. Și sigur că fiecare stat membru are anumite priorități și uh, un anumit specific. Nu știu dacă se impune perpetuarea alocărilor de la capitol, capitolele 1 și 2. E oare necesar acest lucru? Nu trebuie oare să ne concentrăm pe cercetare și inovare? Nu e oare necesar să uh, venim în susținerea IMM-urilor care au uh, suferit de pe urma crizei? Oare Uh, dorim doar să menținem situația actuală în ceea ce privește PAC-ul. Nu trebuie oare să ne concentrăm uh, asupra viitoarei competitivități a Europei? Oare nu trebuie să aibă loc uh, anumite realocări între capitolele 1 și 2? Ar trebui astfel ca Uniunea Europeană să vizeze viitorul și nu să încearcă să încerce să mențină status quo-ul. Vă spun asta pentru că pentru generația mea acest lucru este important și pentru copii dumneavoastră, pentru că uh, cei mai puțini dintre noi uh, culeg uh, sparanghelul de pe câmp, ci activează în alte domenii care trebuie să aibă un viitor. De aceea, cum am putea proceda cu această diferență între 960 de mii credite de plată și 908 angajamente. E ca și cum n-am fi învățat absolut nimic din criza datorilor suverane și anume că uh, ceea, banii pe care îi promiți trebuie să-i și ai. O diferență de 50 de miliarde de euro Iată cu ce vine Uniunea Europeană și astfel se uh, îndatorează. Practic se ajunge la un deficit, pentru că banii care se doresc a fi cheltuiți nu sunt prevăzuți, practic. Cred că acestea sunt elementele cheie din uh, această discuție. Susțin uh, cele spuse de uh, colegul Bug în ceea ce privește această flexibilitate uh, cuprinzătoare de care avem nevoie dacă ne propunem să promovăm în continuare proiecte de anvergură pe scurt, dacă ne gândim la viitorul Europei și uh, analizăm acest buget deficitar și întrebarea cum anume se alocă banii, nu trebuie să ne mirăm dacă privind înapoi vom constata că tratatul de la Lisabona, strategia de la Lisabona a eșuat și uh, există și pericolul ca și uh, Europa 2020 să eșueze. Și cred că a sosit momentul să învățăm uh, din uh, uh, semnalele de alarmă pe care le-am primit. Cred că trebuie să nu mai venim cu amenințări dacă nu suntem și dispuși să le punem în practică. De aceea aș pleda ca acest uh, Uh, această comisie uh, să dea semnalul că există disponibilitatea de a respinge acest proiect de buget pentru că nu vine cu un viitor pentru Europa, reia greșelile crizei datorilor suverane, capitulează față de realitățile din această Europa. Nu vreau ca peste șapte ani să ne trezim că am făcut lucrurile greșit. Și până la urmă, peste șapte ani, niciunul din guvernele care au decis acest buget nu va mai fi probabil la guvernare. Da, da, guvernul din 2005 dintre guvernele din 2005 nu au mai rămas decât două supraviețuitoare la Consiliul de Ministri. Angela Merkel, care tocmai urcase la putere în 2005, și prietenul nostru Juncker, dar uh, Juncker uh, este în administrație din, uh, de la tratatul de la Roma. Deci toată lumea hotărăște, ia acum hotărâri care vor, îi vor afecta pe succesorii lor. Statistic, uh, jumătate dintre deputații europeni sunt realeși, dar majoritatea comisarilor sunt înlocuiți. Iar președintele actual al Consiliului European nu mai poate să fie în exercițiu anul viitor. Domnul Godmanis cu niște cifre. Mulțumesc foarte mult. Cred că am fost uh, unul dintre puținii care au calculat uh, uh, anvelopele preliminare și, de fapt, uh, iată ce trebuie, vreau să vă spun. Pentru că nu avem o sabie să ne luptăm pentru acest uh, buget, pentru că nu avem uh, nimic de spus în ceea ce privește veniturile. Deci, cred că trebuie să fim realiști. Nu cred că avem o șansă realistă de a modifica totalul. Dar dacă nu putem face acest lucru, întrebarea este cât de rațional le sunt aceste cifre, cum pot fi explicate și cum ar putea fi aprobate. O întrebare foarte uh, serioasă și am să încerc să vă explic de ce. Sigur că problema reducerii bugetului a fost una foarte emoțională. Nu uh, a existat o bază fiscală economică și în acest sens. Ar putea spune de asemenea că și cu o creștere de 5% ar fi avut uh, uh aceleași motive uh, emotive și să cred că am putea face două lucruri așa cum spunea și domnul președinte, diferi, diferența între plăți și angajamente, cei 50 de miliarde, rezultă din uh, politica de coeziune, din câte înțeleg eu. Pentru că acest N plus 3 permite amânarea plăților în, pentru următoarea perioadă de CFM și asistăm uh, anul acesta la această situație, pentru că 16 milioane de la coeziune mai trebuie plătit, plăți anul acesta. Și nu e posibil pentru că marjele nu sunt suficient de ample. Vor, vor trebui deci bani noi, dar iarăși vom avea de a face cu o decizie uh, emoțională, deci nu e realist. Uh, iar ne-am întâlnit cu cei de la Digi Regio și ne-au spus că rezerva de performanță s-a modificat la 7% în Consiliu. Ce înseamnă 7% rezerva de performanță? Înseamnă că după 3 ani nu mai nu intenționează să aloce acești bani pentru că acele state care nu sunt bune la cheltuirea banilor nu vor primi acești bani și se va ajunge la o înrăutățire a situației vis-a-vis de cea actuală în ceea ce privește finalizarea acestei perioade. A doua parte al doilea lucru, trebuie să fim foarte prudenți în Comisia de Buget, dar și în alte comisii. De pildă, în uh, Comisia Regii fac parte uh, din uh, echipa de negocieri din partea liberalilor și nu ne-am ocupat de cifre pentru că am spus că va trebui întâi să vedem care este rezultatul final banii care sunt foarte precis distribuiți este, sunt rezultatul acum. Însă acum constatăm că ne confruntăm cu o problemă, pentru că întreaga idee a coeziunii a fost aceea de a susține regiunile. Dar uh, Uh, negocierile uh, de noapte au dus la 12,85 de miliarde, deci 3,7% uh, din total. Și aceste <clears throat> negocieri au fost făcute plecând de la baze naționale. Vor fi și alte regiuni Înainte se negocia pe regiuni, acum se negociază uh, național. În cazul acesta 12 miliarde, deci 4%. Și regiunile întreabă acum, suntem uh, regiuni în tranziție sau suntem regiuni mai puțin dezvoltate, ca și Madeira uh, ieri primim sau nu banii ăștia, pentru că Portugalia a primit până la urmă în miezul nopții undeva un miliard, dar uh, cât din acești bani vor ajunge și în Madeira nu se știe. Îmi cer scuze că menționez acest lucru. Este însă cea mai mare problemă. De asemenea, și că vorbim de dezvoltarea rurală acolo, S-au dat 5,5 uh, miliarde suplimentar în miezul nopții și dacă facem un calcul pe cap de locuitor, vedem o diferență. 111 euro pe cap de locuitor vis-a-vis de 7, ceea ce n-are nicio legătură cu plățile pe hectar dinainte. Deci este un rezultat al negocierilor politică și noi, Comitetul de Buget și comisiile de specialitate, acum trebuie să uh, preia acest rezultat al negocierilor și să încerce să îl acord, să-l aloce pe politicile concrete. Va fi o muncă foarte dificilă și ce aș dori să mai adaug este că eu înțeleg că va trebui să fim foarte preciși în amendarea cu, cu proiectul rectificativ de, din acest an. <clears throat> Oarecum trebuie să legăm lucrurile cu decizia în ceea ce privește CFM. Pentru dacă vor spune că vor face treaba pe care l au făcut în 2012, puteți să uitați de acest acord comun care s-a făcut atunci pentru adoptarea lui 2013. Dar toate lucrurile vor fi împinse spre următoarea perioadă și se va modifica acest model, pentru că nu a fost calculat la 100% astfel încât toate datorile din 2012 să fie plătite de 2013. Și până la urmă trebuie să dăm un răspuns pentru această diferență între plăți și angajamente. Oare această diferență, ideea e ca ele să nu fie acoperite niciodată? Adică adevăratele angajamente se cifrează la 908 și nu la 960? Și la acestea se adaugă datorile din 2012? Trebuie totuși să spun și câteva cuvinte bune. Avem un plus la cei 37% în ceea ce privește cercetare și dezvoltare. Mai avem încă un plus la cetățenie și dreptul la cetățenilor și pe politica externă de asemenea, dar și la costurile administrative. Sigur, va adera și Croația. și pentru deputații care pleacă, dar va trebui foarte, uh, va fi dificil să explicăm de unde vine această creștere la administrație și va fi greu uh, de explicat acest lucru pentru că vom fi bănuiți că ne luptăm pentru primele noastre. N-am să intru în detalii se vede foarte clar de la negocierile de noapte că anumite state au uh, alegeri uh, și ani electorali. Și pe anumite uh, regiuni s-a mm, acordat o anumită uh, creștere ca urmare a acestor negocieri politice. Noi nu putem decât să încercăm să aranjăm oarecum în mod rațional aceste cifre. Avem acest drept sau nu? Nu știu. Este o întrebare adresată juriștilor noștri. Mulțumesc. Mulțumesc, dragă, dragă meu coleg, pentru aceste remarci interesante. Aș dori să fac două propuneri. Una pentru echipa de raportori. Într-adevăr, există această uh, listă indecentă a cadourilor făcute unor țări. Pentru a obține unanimitatea în 23, 24 sau 25, 25 de țări din 27 au primit un cadouaș la politica de coeziune, la dezvoltarea rurală, la politica agricolă comună, pentru a se obține unanimitatea. O putea avea o așa categorie, bacșișul, cum am spus categoria Bacșiș. Și să cerem să participe și Parlamentul la categoria Bacșiș. Bun, acum lăsând gluma la o parte. Dacă Parlamentul dorește să-și exercite competențele, mai ales Comisia noastră legislativă, care sunt criteriile obiective pe o bază juridică? am avea dintr-o dată 2 uh, miliarde de euro uh, în plus pentru o anumită țară, în numele cărui lucru. În concluziile europene se spune uh, se spune 2 miliarde, 5 miliarde pentru țara asta și cealaltă, dar de ce? Situația este samavolnică. În regele scoate cadouri din sac Uh, eu uh, mă consider un om serios, dar iată, regele Van Rompuy scoate din, uh, din pungă monede de aur, galbenii. Și trebuie să spunem că există un criteriu obiectiv pentru care anumită țară pentru această perioadă are, are nevoie de această sumă de bani. Dar așa, Orice țară care se află în aceeași situație la un anumit moment ar trebui să beneficieze de aceleași fonduri. Iar dacă uh, împrejurările care ne-au făcut uh, să dăm această sumă acestei țări nu mai sunt valabile în câțiva ani, să zicem că rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut în această țară. De deci ce mai dăm în continuare bani pentru a soluționa această problemă? Deci, dacă se dorește la, de la uh, Comisia Legislativă să-și exercite Constituții, uh, mă scuzați, uh, competențele, să se, să se ceară criterii obiective pentru acești galbeni dați din pungă și apoi să se introducă acestea în baza legislativă. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, atunci numărul de beneficiari ar fi extins sau poate ar dispărea unii beneficiari care au, primit, care au primit galbeni. Asta pentru a vă arăta și această procedură de hotărâre a cadrului bugetar este învechită, complet învechită, nu e democratică și este inacceptabilă. Ar trebui să o schimbăm uh, odată cu următoarea modificare a tratatului. Da. Dar datoria noastră acum este să o aplicăm și să o interpretăm cât mai conform cu uh, buna funcționare a unui sistem democratic, cu o dezbatere 100% transparentă și într-un uh, uh, proces decizionar pe baza unor criterii obiective și nu în funcție de, de, de în funcție de puterea statelor membre de a face rău, asta în miez de noapte a negocierilor. Fiindcă timp de șapte ani se îngheață raportul de forțe între statele membre, uh, hotărât într-o, într noaptea de pe data de 8 februarie 2013. Așa, asta este definiția unui sistem democratic. Domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. M-a surprins faptul că președintele Consiliului, pentru a justifica acest acord, a spus că bugetele naționale se, sunt reduse acum în uh, contextul de austeritate, ceea ce înseamnă că și bugetul uh, Uniunii Europene trebuie să fie redus, ceea ce înseamnă că președintele nu a înțeles plus valoarea pe care o aduce bugetul european, iar această acest argument este inacceptabil în ceea ce privește fondurile, sumele și așa mai departe. Pentru mine ar fi foarte important să existe certitudinea că, exi- că se ține cont de actualizarea anuală de 2% sau nu, la ce politici și la ce rubrici se întâmplă acest lucru. Fiindcă uh, trebuie să comparăm prețurile din 2011 cu cele din, do- din, do- din 2004. Iar uh, cadrul financiar multianual 2007-2013 uh, a făcut această comparație, s-a bazat pe această comparație, iar acest uh, buget pe care îl aprobăm acum, pe care îl propune Consiliul, se bazează pe anul 2011. Eu aș dori să mi se răspundă la întrebare. S-a făcut această actualizare de 2% anual pentru toate rubicile? Mai clar, politica de coeziune Uh, și pachetul financiar pentru fiecare stat membru, pentru politica de coeziune și politica agricolă. În, 2000, în 2004, fiecare uh, stat membru a avut un anumit uh, pachet pentru 2007-2013. Pentru a face o comparație, trebuie să actualizăm prețurile din 2011. Iată care este întrebarea mea. Și sunt de acord, într-adevăr, că soluția o reprezintă flexibilitatea. Dar în sens general, Poate că ni se transmite un semnal din partea Consiliului. Consiliul care reduce totul, totul iată, uh, a, a dat peste 400.000 de euro uh, instrumentului de flexibilitate. Poate că ni se dă un mesaj, poate că am putea majora acest uh, instrument de flexibilitate și apoi să-l folosim pentru a majora bugetul anual acolo unde este nevoie. Bineînțeles, conform unei Uh, reguli care să beneficieze de majoritate, uh, majoritate calificată. Și încă o întrebare. Fiindcă sunt de acord că uh, cheltuielile de autorizare din cauza regulii N plus 3 nu trebuie să ținem cu dinții de această diferență între plăți și, și angajamente de 51 de miliarde de euro, dar trebuie să facem această precizare că, dat fiind propunerea Consiliului, care sunt, în ceea ce privește plățile, care sunt cifrele pe care le susține Comisia pentru, uh, pentru angajamente? Care este propunerea? Fiindcă plățile, să zicem că sunt 98 uh, de miliarde de euro, dacă asta este cifra finală. Apoi Comisia, în ceea ce privește angajamentele, ce propune Comisia? Care, cu ce sumă ar fi de acord? Iar în cele din urmă, noi facem lucrurile pe dos definim uh, obiectivele în strategia Europa 2020, iar acum, uh, acum stabilim o, uh, bugetul care nu corespunde obiectivelor și cu toții suntem de acord cu faptul că obiectivele nu vor putea fi atinse cu aceste fonduri. Iar întrebarea mea este următoarea. Menținem strategia 2020 sau până la urmă o să spunem că strategia Europa 2020 a eșuat? Consiliul Uh, prin acest cadru financiar ceva ce vrea să revizuiască obiectivele propuse sau nu? Fiindcă dacă nu, până la urmă, strategia va fi vinovată. Cu toate că această strategie este foarte bună, iar obiectivele ar trebui să fie obiect, obiective care să poată fi atinse, dar cu aceste sume nu se poate care sunt până la urmă obiectivele pe care și le propune Consiliul, uh, dat fiind aceste fond, aceste sume pe care le-a hotărât? Am și încă un lucru despre care s-a vorbit în Portugalia. Acest 5%, uh, uh, colegul Goldmanis știe ce vreau să spun, acest 5% este, această majorare este o chestie mai mult emoțională. Uh, un, un fel de su- suspin de emoție de un miliard de euro. Dar uh, nu înțeleg unde este problema, fiindcă s-a stabilit repartiz, repartizarea acestora uh, pentru uh, Madeira sau Lisabona, regiuni mai bogate. S-au prevăzut 500.000 de euro pentru pentru aceste regiuni și 400 și 400 de mii pentru regiuni mai puțin dezvoltate și altă sumă pentru uh, Algarve. Și în ceea ce privește cadourile, cadouașele, sunt foarte multe cadouri aici. Și nu numai aceste cadouașe, dar vreau să știu care sunt cifrele exacte ale, uh, cadourilor mari. Vorbesc despre uh, corecțiile alocate, acordate și mm, despăgubirile acordate multor țări. Nici nu aflăm care sunt cifrele și asta ar însemna transparența adevărată. Stimate coleg, Asta este exact, punct, ai pus punctul pe ei, uh, cadourile mari, asta este subiectul scrisorii adresate lui Barroso și Van Rompuy. Trebuie să știți că deocamdată nu mi-au răspuns oficial, dar, la nivel neoficial, comisia mi-a spus uh, președintele Consiliului uh, trebuie să vă furnizeze aceste cifre și Consiliul a spus președintele comisiei trebuie să vă furnizeze aceste cifre dar vom începe negocierile o, numai atunci când vom avea uh, cifrele. Uh, Derek uh, a cerut cuvântul, dar... A, da, aici erați, nu v-am văzut. Vă alunecați încet, încet către extrema stângă de ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, Consiliul uh, cred că ne consideră mai slabi și poate am fi putut să ne încordăm mușchii mai tare în ceea ce privește anul, bugetul anual și astfel și-ar da seama că uh, Parlamentul este un jucător serios. Chiar dacă sunt unele lucruri bune în uh, propunerea Consiliului, totuși avem și multe motive de îngrijorare. M-a dezamăgit uh, faptul că s-a redus finanțarea pentru conectarea Europei, pentru cercetare și dezvoltare, dezvoltare rurală, domeniile unde s-au făcut reduceri. Și m-au descumpărit și aceste cadouașe despre care ați vorbit dumneavoastră și nu numai. Dar uh, eu am o listă de, de pildă, am, am primit-o și am, se găsește pe internet. 19 de miliarde de euro au costat aceste cadouașe să îndulcească um, pastila. Și uh, multe state membre au primit aceste cadouașe la politica de coeziune, politica, anual, politica agricolă și așa mai departe. Unele state membre au primit, uh, au fost destul de ieftine, să zicem. Acum, uh, poate că nu ni s-a mai vorbit despre corecția acordată Marii Britanii, fiindcă și, și ei au primit uh, un cadouaș. M-a dezamăgit faptul că politica de coeziune a fost uh, și-a redus, a, și-a văzut fondurile reduse cu 30 de miliarde de euro. Să nu uităm că astfel de reduceri uh, bugetare vor avea consecințe la nivelul statelor membre, la nivel regional. Uh, guvernul din țara Galilor, de pildă, a calculat, a efectuat deja calculele, calculele și și a constatat că li se vor reduce fondurile cu 400 de milioane de euro și Guvernul uh, scoțian cred că a făcut calcule similare și vor primi cu 300 de milioane de lire sterline mai puțin pe viitor din cauza reducerilor de la politica de coeziune. Pentru noi problema este, într-adevăr, ce vom face, dar cred că toată lumea este de acord că va fi foarte greu, chiar imposibil, să obligăm Consiliul să fie de acord cu uh, cifre majorate, deci trebuie să vedem cum mai redistribuim fondurile între linii bugetare, să ne asigurăm că bugetul este echitabil, că uh, să ținem cont de flexibilitate, așa cum a spus și Vailo și alți colegi. Un lucru foarte important pentru mine după Consiliu este pachetul legislativ. Uh, se pare că a uitat că aici e vorba de codecizie în ceea ce privește regulamentele la politica de coeziune, de pildă. Au spus că um, condiționalitatea, condiționalitatea macroeconomică trebuie să se aplice, chiar dacă noi ne opunem. Au spus că doresc să păstreze rezerva de performanță și uh, nu a ascultat Parlamentul care a spus că uh, care și-a manifestat poziția, au majorat-o de la 5% la 7% această rezervă. Și, bineînțeles, dat fiind că această rezervă va fi plătită doar la, către finele CFM, situația creditelor neplătite va fi înrăutățită. Nu, nu știu dacă ei au înțeles asta și se așteaptă la asta. Deci, la, ceea ce privește pachetul legislativ, Parlamentul uh, trebuie să încerce să mai, o, să mai tragă înapoi niște lucruri. Și încă un lucru în final, dacă îmi permiteți, este un moment crucial pentru Parlamentul European. Este primul cadru financiar multianual după tratatul de la Sabona și va da tonul pentru negocierile viitoare. Iar acum cred că Parlamentul trebuie să se manifeste răspicat, fiindcă pe viitor nu vom fi luați în serios, nu vom fi considerați un uh, jucător serios. Mulțumesc, Derek. Edith Herzog are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva aspecte. Mai întâi, o comunicare. Uh, citesc uh, ziarea azi dimineață că Van Rompuy s-a întâlnit cu liderii de grup uh, și chiar din ziarele de stânga CRS, Van Rompuy e băiatul bun, parlamentarii băieții răi. Hai să vedem, să clarificăm lucrurile, cine e bun, cine e rău. Mă întorc în țară la mine și membrii Parlamentului au anunțat deja că cei care nu vor vota acest cadru financiar minunat sunt trădători de țară. Deci, trebuie să fim susținuți noi în curajul nostru de majoritate și nu cred că avem atât de noi pe toți membrii de acum câteva săptămâni, fiindcă unele dintre aceste cadouașe uh, ne-au subminat majoritatea, să avem, să avem grijă. Și încă un aspect uh, la, ca raportor la capitolul 1A. Vreau să spun că nu există conflict numai între, între plăți și angajamente, ci un conflict și mai mare, o discrepanță și mai mare între contractele semnate la nivel internațional și livrare pentru ITER, de pildă. Și această degalașeze și mai mare trebuie acum să înghițim pilula, iar întrebarea este, renunțăm și la cercetare și dezvoltare, dat fiind acest decalaj, sau ce facem? E foarte important, deci, să știm uh, uh, faptul că există o uh, necesitate de, de livrare natură aici. Iar în ceea ce privește, iar încă un lucru, Parlamentul ar putea să beneficieze de 4 miliarde suplimentare, ar putea să avea o strategie ca această uh, ca această majorare să nu meargă la suma finală, ci pentru unele prioritățile Parlamentului European. Deci să alegem unele proiecte, să alegem niște linii bugetare care să uh, reprezinte priorități ale Parlamentului European, care, uh, decât să negociem uh, suma finală. Mulțumesc. Nu mai știu. Mulțumesc, Edith. În ce privește presiunile cărora le suntem cu toții supuși în ultimele 15 zile și mai ales ale acuzațiilor uneori voalate care vin din partea președintelui Consiliului European formulate chiar mai agresiv că Parlamentul se va opune acestui acord istoric și va pune în, în pericol. E bine, Uh, de fapt, uh, dacă acceptăm uh, acest acord, de fapt noi punem în pericol viitorul european. Trebuie să ne aducem aminte că ipoteza unei absențe unui acord înainte de încheierea cadrului financiar multianual actual este prevăzută ca posibilitate în tratat. Ce se va întâmpla de aici? Ehm, începând cu 31 decembrie 2013 vom mai avea câteva luni în fața noastră și dacă până atunci nu va exista un acord, singurul lucru care se întâmplă este că plafonul anului 2013 va fi folosit și pentru anul 2014. Deci, se vor prezenta programe, candidați pentru Comisia Europeană și exista și uh, finanțarea programului electoral. Iar majoritatea Parlamentului European cu un nou președinte și cu un nou președinte al Consiliului European și o nouă componență a Comisiei vor trebui să decidă asupra uh, Uh, viitorului uh, Uniunii Europene într-un nou cadru financiar multianual. Deci nu ar fi nici o catastrofă să nu se ajungă la un acord. Deci, uh, dumneavoastră nu sunteți obligați să spuneți da acestui acord la care s-a ajuns în Consiliu. Deci, pe temeiul juridic existent avem chiar și în rândul nostru colegi care nu sunt suficient informați, chiar și la nivelul uh, Comisiei Europene, poate că uh, lucrurile uh, nu sunt clare pentru toți. Dar vom putea spune asta și la întâlnirea cu comisarul Lewandowski. Trebuie să ne gândim că nu este adevărat că nu vom putea să finalizăm proiectele. Este o copilărie. Există o prevedere legată de situația în care nu se uh, ajunge la înțelegere privind CFM-ul. Deci, vom putea să uh, rezolvăm lucrurile după aceea. Este foarte ușor de făcut, este vorba de un minim de voință politică în acest sens. Deci, uh, noi putem să ne folosim de aceste argumente. Sper ca și Comisia Europeană uh, va înceta în discuțiile inoficiale cu diversi colegi să exercite o presiune cu argumentele pe care eh, le-am menționat anterior. Bun, vom putea continua, deci. Mulțumesc, domnule președinte. Există în clipa de față o opoziție la nivelul Consiliului care nu manifestă respect față de Parlament. Eu cred că uh, am făcut o serie de Uh, lucruri care să nu justifice această opinie la nivelul Consiliului. Dar noi am greșit până acum pentru că uh, nu am fost suficient de ferm și ca atare în ce privește acordurile interinstituționale uh, nu am reușit să ne consolidăm poziția. Deci, Acum, pentru prima dată, se prevede o diminuare a bugetului. Iar acest lucru este, de fapt, popular la nivelul cetățenilor din diverse state membre. Să ne gândim câți cetățeni sunt nevoiți să uh, acționeze similar cu bugetul lor propriu. Pentru că, uh, de fapt, uh, se pare și din spusele domnului comisar Lewandowski că de fapt 27 de state membre pentru anul 2013 prevăd totuși o creștere bugetară. Eu cred că și Comisia uh, dorește un buget echilibrat din partea statelor membre, dar de fapt uh, statele membre fac contrariul cu bugetul Comisiei. Trebuie să ne gândim care trebuie să fie percepția publică Uh, statele membre trebuie să aibă aceeași atitudine și față de uh, bugetul instituțiilor europene. Trebuie să vedem în ce măsură noi putem să ne onorăm obligațiile pentru a nu ajunge în aceeași situație în care ne-am aflat în anul 2013 în ce privește bugetul aprobat trebuie să vedem și în ce măsură ne putem baza pe uh, Consiliu, pentru că să ne gândim și uh, atunci când am discutat uh, în plenară despre uh, președinția cipriotă, care a fost atitudinea legată de buget. Vreau să văd în ce măsură ne putem baza pe buget. Cred că principiul este că Consiliul nu acordă respectul cuvenit Parlamentului. Nu trebuie să ne mulțumim cu firmituri. Pentru mine, cel mai important lucru este un buget echilibrat, nu putem să mergem cu un buget deficitar pentru anii următori, trebuie să vedem care este și flexibilitatea între diversele capitole. Din acest punct de vedere poate că ă, merită să negociem, dar cred că trebuie să insistăm asupra unei revizuiri după doi ani, pentru că nu este admisibil ca într-o perioadă de austeritate austeritate, în care există un uh, buget uh, care are o situație excepțională, să uh, creăm dificultăți pentru noul Parlament. Deci eu cred că în anul 2015 va trebui deja să existe o revizuire pentru că în 2019 va exista o nouă Uh, alegere pentru uh, Parlamentul European. Eu cred că fiecare perioadă legislativă uh, trebuie să facă analiza modului în care banii au fost cheltuiți. Pentru mine, de asemenea, este important să acordăm atenție situației deplorabile Uh, pentru că timp de 18 ani uh, Curtea de Conturi de fiecare dată a dat un vot de blam în ce privește modul în care statele membre au cheltuit uh, banii. Pentru că, de fapt, peste 80% din bugetul um, european este folosit în statele membre. Eu cred că trebuie să insistăm și asupra acestor lucruri. Cetățenii trebuie să știe că, de fapt, modul în care statele membre administrează fondurile europene este deficitar. În cele din urmă, Nu știu când acest aspect va fi important, dar uh, trebuie să existe și dacă se va solicita un vot secret vizavi de acest acord, eu nu voi fi de acord. Pentru că este o chestiune de mare răspundere politică și fiecare eurodeputat are o responsabilitate vizavi de acest vot. Deci, sigur că ne expunem unor critici, dar trăim într-o democrație și fiecare uh, eurodeputat trebuie să-și asume răspunderea acestui vot. Mulțumesc, spune președintele, împărtășesc acest ultim punct de vedere. Deci, sigur că uh, trebuie să atacăm modul obscur obscur și ascuns în care Consiliul a lucrat. De fapt, trebuie să fie făcute publice documentele de lucru care s-au aflat pe masa negocierilor. Iar noi ne dorim de asemenea uh, transparență de plină în ce privește uh, decizia noastră. Dar conferința președinților urmează să decidă asupra procedurii. O nouă intervenție, mulțumesc domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă pentru că timpul este avansat, s-au spus foarte multe lucruri foarte interesante. medităm asupra acestei situații și a modului în care am putea reacționa cel mai bine față de concluziile Consiliului European. În ce privește spusele colegului Ian Mulder, Există probleme care sunt legate de aspecte etice, morale și eu sunt de fapt împotriva votului secret. Fiecare trebuie să își asume o responsabilitate, trebuie să ne putem apăra opinia. Sigur că ne aflăm într-un moment esențial uh, în ce privește uh, opțiunile uh, noastre, dar trebuie să fim onești cu noi înșine și cu alegătorii. Acum, în ce privește situațiile dificile, conflictuale, cum este posibil ca 27 de state membre să poată să cadă de acord și în același timp uh, uh, plătitorii net se pare că au schimbat uh, poziția pentru că uh, s-a spus că pachetul cheltuielor nu va putea să crească cu mai mult de 1%. Aceste state membre au elaborat la o primă propunere de 25 de miliarde de euro și și-au atins obiective. Pe de altă parte, prietenii coeziunii, uh, cei care au susținut pe de altă parte fondurile pentru agricultură, de asemenea au putut să cadă de acord. Aici este o contradicție. Uh, ar trebui să uh, cădem pe gânduri, pentru că și în interiorul nostru există conflicte, contradicții, atât în Parlament uh, cât uh, și la celelalte organisme, noi am cerut de la statele membre să își administreze bine banii, să controleze mai bine problemele legate de datorii. Deci, când avem un buget comunitar și când uh, opt din zece euro din bugetul nostru vin din bugetele naționale, trebuie să încerci să administrezi banii foarte bine și în același timp să încerci să-ți uh, realizezi toate obiectivele. Eu cred că nu trebuie să afurisim neapărat Consiliul, ci că trebuie să ne gândim și care sunt problemele conflictuale în interiorul nostru. Trebuie să reacționăm la rezultatele negocierilor politice. Dar cum îmbunătăți noi lucrurile, acolo unde există elemente ca, cu care nu suntem mulțumiți, pentru că există și obiective rezonabile, flexibilitatea plăților, necondiționalitate, acestea ar fi rezultate rezonabile din punctul nostru de vedere. Pe de altă parte, mi se pare că în alte domenii este foarte greu să progresăm în ciuda eforturilor care au fost făcute și anume de a uh, înnoi posibilitățile de a avea mijloace proprii financiare. Ceea ce propune Consiliul merge în cu totul altă direcție. Deci, în ce privește mijloacele proprii, avem nevoie de aceeași procedură ca cea care a fost propusă de dumneavoastră pe drept. O procedură așa cum este ea prevăzută în uh, tratate. Dar mie mi se pare că este foarte greu de realizat. Deci dacă am avea câștig de cauză pentru a discuta această problemă uh, cu o foaie de parcurs, deja progresul ar fi substanțial. Taxă pe valoare adăugată, fonduri proprii, taxă pe tranzacțiile financiare, uh, Acestea sunt elemente pe care statele membre le consideră logice pe plan național, dar pe plan european nu mai par a fi la fel de logice. Deci mai avem cale lungă de străbătut. Eu mulțumesc raportorilor și tuturor colegilor și colegilor care au colaborat în acest domeniu, dar cred că ar trebui să ținem seama de toate uh, Uh, vocile care nu sunt la fel de critice și care uh, au și uh, elemente pozitive de apreciat. Mulțumim foarte mult! Acum constat că avem un acompaniament muzical. Dar dacă ați putea să întrerupeți, ar fi foarte bine. Pentru că nu vor putea vorbi toți cei care s-au înscris pe listă, dar îi dau cuvântul acum doamnei Trautmann, care va avea ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin asupra unui aspect. Am urmărit cu mare atenție intervenția dumneavoastră, ceea ce s-a spus de către raportor și nu am auzit nimic în legătură cu propunerea noastră referitoare la uh, nivelul la care a ajuns Consiliul în această decizie. Personal, cred că dacă nu ne vom putea exprima în legătură cu acest nivel, nu vom putea să uh, Ehm, putem să ne realizăm desideratele în ce privește echilibrul între angajamentele de plată și angajament, creditele de angajament și creditele de plată și nu vom putea realiza echilibrul între statele eh, contribuitoare. Eu cred de asemenea că pentru concetățenii noștri prima observație și prima critică făcută ar fi un buget nesatisfăcător, insuficient, care nu creează garanții în ce privește instrumentele de relansare economică și de justiție, de echitate, de solidaritate. Deci, într-o oarecare măsură ar fi dificultăți. În ce privește flexibilitatea, vreau să vă exprim poziția mea. Cred că a priori și la începutul acestor negocieri uh, nu uh, vom uh, putea accepta. Și eu cred că uh, domnul Rompoi uh, a avut anumite argumente în punctul său de vedere. Bun. Este vorba de uh, creditele de plată care uh, au ajuns la o cifră pe care trebuie să o avem în vedere. În ce privește flexibilitatea, ar exista o serie întreagă de considerente. O parte din statele membre doresc să folosească flexibilitatea pentru a evita, de fapt, problema nivelului bugetului nostru. Uh, și um, al sumei reale de care avem nevoie pentru politicile care au fost votate. Deci asta mi se pare că um, este foarte periculos. Deci noi uh, trebuie să vedem care sunt deciziile legate de rezerva de performanță pentru că ea prevede să uh, se depășească sumele care au fost prevăzute la finele perioadei ceea ce poate crea probleme uh, politicii noastre de coeziune. Și în final aș spune că pentru mine este o dovadă a relei voințe a anumit acestor state membre în ce privește programele de interconectare. Am ajuns, de fapt, într-un moment critic. Este nevoie de investiții în fibra optică și, uh, de asemenea, uh, uh, pentru programele energetice și de transport. Acestea sunt aspecte pentru care noi trebuie să ne batem, să mobilizăm și cercetarea, dezvoltarea tehnologică și investițiile necesare. Deci, eu cred că acesta trebuie să fie fi o linie roșie pentru noi să nu acceptăm abateri. Noi trebuie să demascăm aceste trucuri care, ar meri, eh, care eh, de fapt ar trebui să permită ca în execuția eh, bugetară să se depășească capacitatea bugetară anuală. Aici cred că există trucul la nivelul Consiliului. Noi trebuie ca și uh, colegilor care nu au înțeles încă cum stau lucrurile să uh, îi ajutăm să înțeleagă. Și cred că, până la urmă, și colegii noștri din Parlamentele Naționale devin ostatecii acestor decizii. Deci trebuie să-i mobilizăm și pe ei să ni se alăture uh, pentru a putea să ne realizăm politicile de creștere economică națională. Mulțumesc, stimată colegă. Aveți dreptate în legătură cu uh, necesitatea de a ne acorda atenția asupra unor aspecte. Flexibilitatea, ă, de fapt, ă, prevede utilizarea unei sume de bani, fie trecând de la, transferând de la o rubrică la alta, fie utilizând excedentul financiar care nu a fost utilizat într-un an în perioada următoare, dar trebuie să vedem și care sunt uh, creditele de uh, plată care au fost acceptate de către statele membre în cadrul bugetului anual. Sunt situații cu care ne confruntăm în fiecare an. Um, și um, în situația uh, buget, execuției bugetare 2012 și după aceea bugetului pentru 2013 care sunt posibilitățile de transferare a banilor neutilizați. Aceasta este însă o flexibilitate teoretică și trebuie să uh, fim foarte atenți. Dar ne-am depășit timpul, mai avem uh, colegi care doresc să intervină, vor avea posibilitatea să facă acest lucru și uh, la întâlnirea cu comisarul Lewandowski. La ora 14 ne întâlnim cu coordonatorii și la ora 15 în ședință publică.